practice, dar să sperăm că pe parcursul președinției dumneavoastră vom depăși aceste dificultăți. Aș dori să vă cer în acest context eh, garanția că veți căuta împreună cu noi o soluție pentru eh, organizarea eh, unei piețe unice și că nu veți adapta nu veți adopta propunerea Comisiei în Consiliu înainte de a fi găsit o propunere. Vă dau imediat cuvântul mulțumindu-vă pentru disponibilitate și pentru prezență. Marek, ai cuvântul. Hmm. Posłowie, panie przewodniczący. Stimați eurodeputați, domnule președinte, doamnelor și domnilor, E o onoare și o plăcere totodată pentru mine să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră pentru a prezenta prioritățile Consiliului în uh, domeniul agriculturii în următoarele șase luni. Președinția poloneză face um, tot posibil pentru a exista o cooperare interinstituțională. Este vorba despre cooperare care trebuie să uh, aibă loc în aceeași atmosferă pozitivă, precum și în ultimele șase luni, pe timpul președinției ungare. Domnule președinte, este pentru prima dată când Polonia își asumă rolul de um, președinte a Consiliului și vom face tot posibilul pentru a face față provocărilor. Știți că Polonia este un stat mare cu un sector agricol extrem de bine dezvoltat. Și tocmai de aceea agricultura, dezvoltarea rurală, pescuitul reprezintă lucruri foarte importante pentru portofoliul polonez. Problemele de agricultură sunt uh, încadrate în una din cele trei priorități ale președinției uh, poloneze, care se intitulează Securitatea alimentară și dezvoltarea agriculturii. Vrem să subliniem faptul că securitatea alimentară este importantă pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii săi și vrem, de asemenea, să ne concentrăm și pe funcțiile specifice pe care uh, le va avea PAC reformată și subliniez că va avea loc acea reformă. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, noi uh, ne vom axa mai mult pe reforma PAC post-2013, precum și pe dezvoltarea de mm, resurse regenerabile de energie. De ce spun acest lucru? Fiindcă astfel pot să fie diversificate sursele de venit ale fermierilor. Mai mult decât atât, noi credem că energiile regenerabile reprezintă o metodă de a lega mult mai bine PAC de politica de coeziune și de dezvoltare. Stimați eurodeputați, domnule președinte, viitorul PAC e extrem de important pentru președinția poloneză. Acest subiect a fost dezbătut amplu la nivel instituțional, cel mai mult bazându-ne pe comunicarea Comisiei în ceea ce privește PAC și uh, perioada de, uh, până în 2020. Am ținut cont de rezoluția Parlamentului adoptată luna trecută. Subiectele cheie identificate de Parlament coincid în mare parte cu subiectele ce au fost dezbătute la Consiliu. Sunt convins că Parlamentul, precum Consiliul, dorește să meargă mai departe în procesul decizional. De îndată ce Comisia va adopta pachetul legislativ, peștinția poloneză dorește să înceapă dezbaterile la Consiliu, într-o manieră cât mai amplă. Domnule președinte, va fi prima reformă PAC care va cuprinde 27 de state membre. Va fi de asemenea prima reformă ce va fi încheiată de Consiliu și de Parlament în calitate de colegiuitori. Și sunt convins că ambele instituții, în acest caz, nu uh, vor uh, uh pierde din vedere interesul major ce vizează PAC și astfel se va ajunge la un compromis. Activitățile de până acum arată că discuțiile în ceea ce privește reformarea PAC nu vor fi deloc facile. Politica agricolă comună va fi plasată în contextul viitorului buget al Uniunii Europene. Președinția poloneză a început deja munca pe acest dosar. Vreau să se știe că în această comisie și în uh, Comisia Specială pentru Resurse Bugetare s-au exprimat opinia că după uh, anul 2013, finanțarea pentru PAC să fie menținută. În ceea ce mă privește, eu voi face tot posibilul astfel încât să, angajez, să mă angajez cu Parlamentul într-o dezbatere amplă pentru o reformare profundă a PAC. Dorim să simplificăm politicile trecând de la plățile bazate pe costelente istorice și dezvoltând noi criterii. Eu sunt convins că doar astfel vom putea face ca PAC să fie echitabilă, corectă, o politică ce să promoveze dezvoltarea, inovarea și competitivitatea. Eu cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru comun și cred că și Parlamentul este de acord cu asta. În ceea ce privește reformarea PAC, vor avea loc discuții și prin prisma a ceea ce se întâmplă la OMC, la runda de la Doha și la negocierile comerciale cu terțe țări, în special cu țările Mercosur. De asemenea, vom ține cont și de discuții ce au loc în foruri internaționale, FAO, uh, G20 și Codex Alimentarius. Permiteți-mi să vă prezint opiniile președinției poloneze în ceea ce privește procesele internaționale ce vizează PAC. În cadrul rundei de la Doha, după 10 ani de negociere, Consiliul um, rămâne angajat în continuare să încheie negocierile prin așa numitul demers unic. Și dorim să um, avem în continuare uh, o primă dezbatere în ceea ce privește chestiunile mai controversate. Uniunea Europeană a trebui să se limiteze la mandatul de negociere. În ceea ce privește viitorul studiu de impact, se vede foarte clar unde este interesul fermierilor europeni. Vom continua să monitorizăm uh, situația îndeaproape. La FAO, președinția poloneză va rămâne fidelă angajamentelor Uniunii Europene, astfel încât uh, va încerca să ofere un răspuns coerent și complet în ceea ce privește situația insecurității alimentare. Mai bine un miliard de oameni suferă de foame sau malnutriție la ora actuală la nivel mondial. Și aceasta este o provocare și pentru Uniunea Europeană. Există activități și la grupul celor 20 de state sub președinția franceză și um, activitățile acestea sunt extrem de importante pentru președinția poloneză. va exista un follow-up la ultima reuniune ministerială pe agricultură, va exista un follow-up și în ceea ce privește planul de acțiune adoptat cu privire la, prețul, la volatilitatea prețurilor în agricultură. Discutând acum despre comerțul internațional, doresc să subliniez importanța crescândă a Comisiei pentru Codex Alimentarius de la FAO. E vorba despre organizație internațională răspunzătoare pentru implementarea unor standarde de securitate alimentară. În ceea ce privește disputele ce există cu privire la aplicarea de măsuri sanitare și fitosanitare, e clar că standardele acestui codex au căpătat o valoare juridică extrem de importantă. Vă asigur că sub președinția poloneză Uniunea Europeană va participa în continuare activ la discuțiile Codex Alimentarius. În luna următoare vor exista trei reuniuni ale comisiilor Codex Alimentarius în ceea ce privește importul și exportul de alimente, sistemele de inspecție și certificare, nutriție și alimente cu regim dietetic special și igiena alimentară. Domnule președinte, aș dori acum ca foarte pe scurt să subliniez poziția președinției poloneze pe alte chestiuni care sunt deja în dezbatere la nivel interinstituțional sau care vor deveni subiect de dezbatere în cele ce urmează prin o uh, inițiativă a Comisiei. În ceea ce privește pachetul alimentar, în 2010 Comisia a prezentat acest pachet, pachet care conținea în esență două propuneri. Una, în ceea ce privește politica pentru calitatea produselor, alta pentru modificarea standardelor de piață pentru produsele agricole. În ultimele luni, Parlamentul și Consiliul au progresat foarte mult în examinarea acestor propuneri, însă e clar că trebuie să facem mult mai multe, uh, mai ales uh, în ceea ce privește chestiune ce necesită o decizie politică. Dorim să ne angajăm într-un trialog cu Parlamentul și vă asigur de faptul că președinția poloneză va face tot posibilul pentru a veni cu un compromis decent. Când vine vorba despre sectorul lactatelor, președinția poloneză va conlucra îndeaproape cu Parlamentul European și cu raportorul Nicholson. Vrem să obținem niște măsuri relevante pentru acest sector. Criza începută în anul 2008 a, i-a afectat pe producătorii din sectorul lactatelor și e nevoie să venim cu măsuri care să-i, să securizeze situația fermierilor mult mai bine. Când vine vorba de identificarea bovinelor, în următoarele săptămâni Comisia va prezenta o propunere cu măsuri pentru identificarea electronică. Se va simplifica așadar legislația existentă. Sunt convins că această comisie va fi deschisă oricărei măsuri ce vizează simplificarea procedurilor și uh, debirocratizarea la nivel național. Consiliul e de asemenea deschis în fața unor asemenea măsuri. Președinția poloneză va începe să lucreze pe această propunere cât mai repede cu putință, dorind să se angajeze într-o discuție constructivă cu această comisie a Parlamentului European, Comisia pentru Agricultură. O altă chestiune care este importantă pentru ambele instituții este cea a bunăstării animalelor. Vrem ca în această toamnă, ne așteptăm ca în această toamnă, de fapt, Comisia să prezinte un raport al stării de fapt uh, cu privire la implementarea regulamentului 1 per 2005 uh, ce vizează transportul animalelor și bunăstarea acestora. Trec acum la chestiunile fitosanitare. Prima legislație fitosanitară europeană a fost uh, trasată mai, acum mai bine de 30 de ani. Lumea s-a schimbat însă de atunci și e clar că e nevoie de o revizuire. Globalizarea și schimbările climatice au uh, crescut riscul uh, răspândirii bolilor și pesticidelor. Și e o problemă care vizează atât sectorul uh, agricol european cât și mediul înconjurător. E nevoie de o legislație simplificată care să acopere comercializarea uh, Um, de semințe și de uh, îngrășăminte. E nevoie ca la nivel european să avem o piață competitivă pentru semințe de bună calitate și îngrășăminte de și mai bună calitate. Totodată, trebuie să protejăm și mediul înconjurător și pentru a face acest lucru e nevoie să ținem cont de sporirea globalizării. E nevoie să implementăm standarde internaționale în ambele domenii menționate mai sus. Președinția poloneză va solicita informații uh, din partea Comisiei cu privire la acțiuni pregătitoare pentru uh, modificări legislative. Consiliul va deschide și o dezbatere publică în ceea ce privește Cartea Verde a Comisiei pentru politici ecologice. Care este ideea în spatele acestui demers? Vrem ca împreună să avem un instrument eficient uh, care să țină cont de măsurile de promovare pentru a atinge obiectivele ultime. Așadar, promovarea agriculturii va fi un subiect prioritar la reuniunea ministerială de la Varoțaf din septembrie. La final, domnule președinte, aș dori să mă refer puțin la alinierea uh, bugetării PAC uh, la uh, tratatul de la Lisabona discutăm despre cele patru uh, subiecte importante ce vizează PAC. Plățile directe, uh, piața unică, dezvoltarea rurală și uh, finanțarea uh, PAC. Este vorba de cele patru, regle, uh, patru regulamente ce vizează PAC, așadar. Activitatea tehnică a avansat foarte mult. Pe anumite subiecte au fost inițiate deja trialoguri. Pentru altele, trialogurile vor începe în cele ce urmează. Suntem încântați de faptul că la această comisie, dumneavoastră, domnule președinte, v-ați asumat răspunderea de a dirija discuțiile pe cele patru pachete. Obiectivul Consiliului este ca discuțiile să fie finalizate cât mai repede posibil, pentru ca mai apoi să putem reforma PAC fără impedimente. Domnule președinte, la final doresc să vă asigur de faptul că în următoarele șase luni președinția poloneză va face tot posibilul pentru a garanta că va exista un dialog fructos între instituțiile noastre ca bază solidă pentru un acord foarte bun în a doua jumătate a anului 2011 și nu numai pentru această perioadă. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per le tue parole, grazie per Mulțumesc, Marek, pentru cuvintele tale și pentru angajamentul președinției poloneze. Mulțumesc de asemenea pentru prezența ta asiduă în Parlamentul European. Am văzut de mai multe ori, te-am văzut și la plenară săptămâna trecută la Strasburg. Nu poate să nu ne facă plăcere acest lucru Eh, avem o muncă intensă de făcut în comun și acest schimb continuu de întâlniri eh, va asigura progrese în eh, activitatea noastră. Acum începem imediat dezbaterea. Voi da prioritate coordonatorilor de data asta, însă nu. Deci, în ordinea în care cereți cuvântul, Maria Beghines. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc de asemenea și domnului ministru uh, cu cele mai bune urări pentru președinția poloneză. Cred că accentul pus pe securitatea alimentară uh, uh, care ridică asemenea îngrijorări Uh, este un lucru bun, este o îngrijorare uh, fundamentală pentru noi uh, toți și la nivelul Uniunii este o prioritate de top, de aceea vă vom sprijini cu toții. Firește vom lupta lupta pentru reforma uh, PAC, care este foarte importantă. Această comisie însă dorește să vadă bugetul măcar menținut la nivelul uh, actual. Vă voi pune o întrebare privitoare la reformă. Cum uh, ați făcut referire în prezentarea dumneavoastră la noi criterii bazate pe o, abordare pragmatică ne puteți spune a, astăzi ceva mai mult pe această temă, date fiind îngrijorările noastre privitoare la uh, necesitatea de a menține producția de alimente în Uniunea Europeană, în toate statele membre. Uh, și uh, aș mai dori a fost o, o zonă pe care n-ați atins-o în prezentarea dumneavoastră. Comisia a identificat îngrijorări cu privire la uh, uh prețurile uh, finale ale produselor agricole. Cum funcționează acest lanț în dezavantajul producătorilor și fermierilor și oarecum cum uh, privește președinția noastră această problemă? Cum va asigura o mai echitabilă politică de prețuri în lanțul alimentar? și în modificarea structurii de putere uh, din acest uh, lanț, astfel uh, încât profiturile să fie realizate în mod mai echitabil. Legată de asta este și sectorul producției de lapte. Sunt multe îngrijorări în statele membre în legătură cu felul în care vor evolua lucrurile și uh, în această privință e foarte important sectorul desfacerii cu amănuntul. În cadrul unor state membre, uh, citesc din prezentarea noastră, restricțiile au uh, produs deja o serie de probleme. Ați pus accentul pe uh, energiile regenerabile, sigur că este foarte important și cred că vă dați seama că va fi destul de greu pentru noi uh, să rezolvăm aceste lucruri. Aș vrea să vorbesc și despre politica comercială, fiindcă, în general, uh, președinția uh, s-a referit la comerț și cum intenționați să continuați acordul Mercosur de, în legătură cu anumite uh, inconsistențe în politica europeană privitoare la comerț. Uh, sigur, vorbim despre uh, mișcări strategice în, în politica agricolă, dar de asemenea despre comerț. Uh, pentru că sunt prevederi care, care merg împotriva politicii noastre agricole comune și am dori să acționăm împreună și nu separat în problema standardurilor. Credem că uh, există, uh, se impun fermierilor noștri niște standarde importante și nu totdeauna aceleași standarde produselor de import din terțe țări. Uh, avem și un acord cu Organizația Mondială a Comerțului. Uh, Eh, iar eh, situația poate să eh, dezavantajeze puternic sectorul agricol. Aș dori să transmiteți acest mesaj Consiliului și când reveniți în mijlocul nostru să vorbim despre politica de comercializare a producției agricole. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, privitor la bunăstarea animalelor. Am dorit să acționăm pe baza legislației uh, în vigoare și să o implementăm în totalitate. Nu e cazul să adăugăm noi prevederi legale. Uh, rugămintea noastră este să implementați în totalitate prevederile existente uh, și noi în Parlament uh, ne-am uh, exprimat îngrijorarea în legătura cu transportul de uh, păsări în vii în cuști și această legislație trebuie implementată, este și misiunea dumneavoastră, pentru că nu este implementată în totalitate în toate statele membre și e un lucru de maximă importanță salut comentariile dumneavoastră în, în privința pachetului de măsuri, dar Europa are nevoie să procedeze coerent, constant și din punctul meu de vedere nu văd prea multă coerență nu am văzut pe comisarul responsabil cu probleme comerciale să vorbească la fel de clar ca pe cel care se ocupă de agricultură și Uh, sperăm să vedem o schimbare. De asemenea, cele mai bune uh, urări pentru uh, munca care vă așteaptă. Mă mulțumesc! Mulțumesc, Marian. Continuăm dezbaterea. Ignacio García Pérez are cuvântul. Gracias, señor presidente. Señor ministro, le, le deseo todo el éxito en los Mulțumesc, domnule președinte, eh, și eu eh, doresc eh, tot succes de plin președinției pola, poloneze, pentru că succesul lor, în cazul acesta, va fi și succesul nostru. Noi trebuie să ne confruntăm în această uh, perioadă cu de deci, decizii importante pentru viitorul PAC. Vorba de cadru financiar, de buget care va, își, va pune amprenta pe viitorul Uniunii în general. Vreau să ridic câteva chestiuni specifice privitoare la calitate, pentru că sunt raportoare pe aceste probleme. Firește, noi suntem dispuși să colaborăm, știți și dumneavoastră, că avem contacte Uh, pentru a discuta acest pachet de măsuri. Uh, comisia noastră a luat uh, deja poziție atât în privința regulamentului regimului de calității în ceea ce privește comercializarea produselor, standardele de calitate și am dorit ca în dezbaterea din Consiliu mm, Comisia să ia poziție pentru că există chestiuni spinoase dacă însă în acest Parlament eh, noi am reușit să ajungem la un acord general eh, cu o majoritate mare, nu cred că eh, în Consiliu va fi foarte greu să se găsească o linie comună și nu cred că Consiliul nu va reuși să ajungă la un acord uh, pentru a uh, conferi uh, calitate, pentru a garanta calitatea uh, produselor, astfel încât să putem genera o valoare adăugată pentru produsele noastre și să putem continua în politicile de promovare a producției agricole, nu numai în interiorul Uniunii, ci și în afara ei, Vroiam doar să vă exprim disponibilitatea noastră pentru cooperare și să sperăm că pentru viitorul agriculturii europene sunt perspective bune. Mulțumesc, Ignașa. Doamna Rodust. Îmi cer scuze, spune doamna Rodus, nu m-am înțeles numele. Da, cred că are de face cu pronunția, într-adevăr, chiar n-am înțeles. Uh, vă salut uh, cu mare căldură și mă bucur că sunteți alături de noi. V-am ascultat cu mare atenție. Uh, dar să știți că și la ziua dedicată țăranilor de la Koblenz din Germania v-am ascultat cu mare atenție și am senzația că răiese din afirmația dumneavoastră că distribuția plăților directe este în continuare foarte uh, injustă. Vorbiți despre noi criterii, obiective, v-am, citit acum, v-am citat acum și, de asemenea, că trebuie să fie uh, abrogate uh, plățile după modelul vechi. Ați putea să-mi spuneți ce, la ce vă referiți concret și cu ce propuneri veți veni în, uh, ultimele, în următoarele luni? De asemenea, la această zi dedicată țăranilor ați vorbit și despre faptul că cotele pentru lapte vor expira în 2015 și vi se pare uh, că este problematică această situație. Um, am înțeles atunci că se poate să fi fost o problemă de traducere, dar nu sunt foarte sigură că așa a fost. Și dat fiindcă am ocazia să discut cu dumneavoastră direct, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Doriți să renunțăm la sistemul de cote sau sunteți de părere că ar trebui păstrate acestea? Eu vă dau dreptate atunci când spuneți că trebuie să dezvoltăm noi instrumente pentru a ajuta exploatațiile mici să facă față unor situații de dezastru, dar sigur aici nu contează părerea mea, ci a dumneavoastră și eu sunt interesată să aud care este aceasta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Calniet și apoi domnul Dorfman. Es no viss sirds novēlu polijas prezidentūrai panākums, jo jūsu uzdevums nebūs viegli. Mulțumesc. Vreau să vă urez uh, mult succes în președinția poloneză pentru că nu aveți o sarcină ușoară în față, dar puteți să vă bazați pe susținerea noastră. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că există uh, anumite chestiuni în care poziția dumneavoastră este aceeași cu a noastră, și anume criterii obiective pe care trebuie să se bazeze următoarea PAC. Apreciez de asemenea foarte mult poziția dumneavoastră privind uh, cadrul uh, financiar multianual și problemele care mai trebuie uh, soluționate și finanțarea pentru PAC. Așadar, voi profita de această ocazie pentru a vă informa care este poziția fermierilor agricultorilor din Letonia. Aceștia sunt absolut indignați de propunerea Comisiei privind plățile directe pe viitor. În Letonia avem uh, cele mai scăzute plăți directe, 94 de euro pe hectar. Dacă ne uităm la ce oferă acum Comisia, în anul 2020, la 30 de ani după câștigarea independenței, vom putea să primim 144 euro pe uh, hectar. Cu un pic peste jumătatea mediei plăților pe hectar din Uniunea Europeană. Așadar, aceasta fiind situația, eu cred că formula propusă de comisie nu respectă angajamentul pe care comisia și l-a dat, și anume ca susținerea prin PAC, susținerea pentru agricultori, să fie justă și echilibrată. De asemenea, această propunere nu respectă poziția Parlamentului, exprimată uh, foarte clar, care spunea că fiecare stat membru trebuie să beneficieze de o parte proporțională din uh, media europeană și că trebuie fixat un prag uh, maxim. Așadar, vreau să subliniez faptul că eu cred că niciun stat membru nu ar trebui să primească mai puțin de 80% sau mai mult de 120% din plata medie în Uniunea Europeană. Și de asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că statele membre care primesc cu mult mai puțin uh, decât 50% din uh, medie, pentru acestea ar trebui ca perioada de tranziție să înceapă cât mai repede posibil, cel târziu în 2014. Și această perioadă nu ar trebui să dureze mai mult de 4 ani, pentru că așa a fost și perioada în care s-a inițiat reforma PAC. Vă urez așadar toate cele bune în timpul mandatului președinției și puteți să vă bazați pe susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Calniete, domnul Dorfman și apoi domnul Iar. Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți aici și purtați această discuție cu noi. Și eu vreau să continui acolo unde s-a oprit doamna Calniete, și anume la distribuția plăților directe. Eu cred că în Parlamentul European, în discuțiile actuale, am discutat foarte mult despre distribuția între statele membre. Și sigur că unii consideră că această distribuție este corectă și unii spun că este incorrectă. Dar nu vorbim despre ceea ce se întâmplă în interiorul statelor membre. De exemplu, în regiunea mea, dacă compar cu regiunile uh, uh, învecinate, avem un raport de 1 la 10 în ceea ce privește plățile directe. Deci decuplarea istorică a dus la situația în care zonele uh, agricole Uh, care erau deja avantajate au fost au privilegiate încă în plus față de cele defavorizate. De aceea, eu cred că e bine să discutăm despre distribuția între statele membre, dar trebuie să discutăm și despre distribuția banilor în interiorul statelor membre, astfel încât să transformăm cât mai repede modelul istoric într-un model mai just. Și, de asemenea, am și o întrebare, și anume, noua delimitare a regiunilor defavorizate. Aici, în Parlamentul European, am avut acum un an un raport cu privire la criteriile propuse de Comisie pentru noua delimitare a regiunilor defavorizate. Uh, cred că și pentru Irlanda acest uh, raport este foarte important. Și pentru țara dumneavoastră, de asemenea, uh, Parlamentul a solicitat Comisiei să vină cu o propunere în decurs de un an și criteriile pe care le-a propus uh, Comisia uh, sunt uh, foarte uh, uh, problematice, nu ne-au mulțumit deloc și mă tem că toată această poveste până la urmă va fi uh, uh, neglijată în discuția privind reforma PAC, dar delimitarea regiunilor defavorizate este foarte importantă pentru foarte mulți agricultori din Uniunea Europeană și de aceea vreau să vă rog atunci când discutăm despre reforma PAC să analizăm și acest subiect. Eu am fost foarte mirat că în comunicarea Comisiei nu se spune nici măcar un cuvânt despre acest subiect, ceea ce uh, dă senzația că vom uh, lăsa la o parte această chestiune care este din, într-o, încă o dată de mare importanță pentru agricultorii europeni. Mulțumesc, domnule Dorfman, domnul Iar și apoi domnul Papastancus. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit în comisia noastră și eu vreau să vă doresc toate cele bune pentru activitatea dumneavoastră. Acum când preluați președinția, suntem într-un moment uh, crucial, discutăm despre reformă, vor veni propuneri legislative, vom discuta de asemenea despre buget și cred că este interesant și este important ca în această fază uh, va uh, apărea în, mă rog, preia președinția un stat membru nou cu o agricultură importantă și vă privim ca și aliat în ceea ce privește politica agricolă comună. Deci trebuie să luptăm împreună. Am două întrebări. Prima privind bugetul. Prima problemă pe care o văd eu. Cred că intrăm acum într-o capcană argumentativă. Comisia vorbește mai mult sau mai puțin despre un succes, spune că am reușit să consolidăm bugetul uh, agricol. Dar agricultorii noștri nu ar vedea lucrurile la fel, pentru că ei consideră că această consolidare înseamnă că primesc nominal cel puțin aceeași uh, sume ca și uh, până acum. Dar dacă ne uităm acum la ce se întâmplă la uh, pilonul întâi, de fapt e o reducere de 15% aproape 15%. Deci, trebuie să avem o argumentare clară. Ori spunem în mod sincer că această uh, consolidare, din punct de vedere politic, este de fapt o reducere, sau luptăm împreună pentru ca, într-adevăr, bugetul să fie menținut. Deci, plățile să rămână aceleași nominal și în 2013 și în anii următori. Pentru că dacă nu, nu suntem credibili. Noi am spus întotdeauna că agricultorii noștri sunt o clientelă foarte specială uh, și sunt uh, foarte inteligenți și să știți că pot să uh, calculeze. Așadar, nu o să se lase păcăliți. De asemenea, s-a discutat despre echitatea distribuției plăților. Și vreau să vă rog să ne dați poziția dumneavoastră și vreau să completez ceea ce a spus colegul nostru, domnul Dorfman. Pentru mine, Surpriza nu este diferența între statele membre, asta m-am așteptat, dar faptul că în statele membre există diferențe și mai mari uh, în distribuția banilor e o mare surpriză pentru mine. Și sigur că distribuția justă trebuie să se aplice și în interiorul statelor membre, nu doar între statele membre. Și ultima întrebare legată de buget, plățile directe. Uh, ce, care este poziția dumneavoastră cu privire la uh, modularea degresivă a plăților directe? Și încă o întrebare privind sănătatea animală și etichetarea, uh, marcarea animalelor. Am înțeles că doriți să faceți eforturi de debirocratizare pentru marcarea animalelor. Întrebarea mea concretă, marcarea oilor. Am discutat deja de mai multe ori în comisia noastră și mulți colegi consideră că tocmai la Ovine am exagerat cu birocrația. Aveți uh, intenția de a aborda acest domeniu special, pentru că eu în continuare sunt de părere că în marcarea ovinelor um, exploatațiile mici și mijlocii au fost foarte puternic defavorizate de uh, povara birocratică. Și uh, vreau să susțin și întrebarea doamnei McGuinness referitoare la uh, uh, găinile ținute în baterii, găinile ouătoare. La sfârșitul anului am uh, văzut că, de fapt, în Uniunea Europeană, punerea în aplicare a legislației este uh, în stadii foarte diferite și acest lucru poate să ducă la probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar, Georgios Papastamcos și apoi Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte κύριε Υπουργέ. Το μήνυμα της În cursul întâlnirii de ieri cu comisarul Cioloș, colegii au transmis un mesaj și anume că trebuie să pornim Uh, în sus uh, față de uh, previziunile financiare pentru 2015-2020 față de propunerile de comisiei. Deci nu să le coborâm, ci să le urcăm. Domnule ministru, aspectele politicii aspectele externe ale politicii agricole comune trebuie luate în Uh, considerare și mai ales uh, raporturile cu această organizare comună a pieței. Și în ceea ce privește siguranța produselor, reciprocitatea uh, schimburilor, impunerea de standarde, toate acestea fac să existe relații externe, să zicem, deficitare. S-a vorbit uh, mult și despre alte aspecte. În toate declarațiile uh, și de la Consiliu, de la G20, toată lumea a făcut declarații, au fixat termene care apoi nu au fost uh, respectate și plecăm cu noi speranțe. Dragi colegi, eu aș dori să fac o propunere volumul uh, produselor uh, noastre alimentare este, reprezintă 7% pe piața mondială. Însă problema este tocmai ace, aceasta, aceasta este provocarea, fiindcă e un lucru important, aceste cifre sunt importante pentru anumite țări, pentru anumite produse, pentru anumite sectoare. Din punct de vedere politic e de înțeles propunerea mea are două laturi. Nu am putea oare să lăsăm domeniul agricol în afara negocierilor pentru a încerca să facem să avanseze alte capitole nu uităm că obiectivul principal al negocierilor este integrarea armonizată a tuturor eh, țărilor în eh, comerțul internațional, inclusiv a țărilor în curs de dezvoltare. Și prin intermediul eh, Organizației Mondiale a Comerțului vom susține aceste țări și încheind anumite capitole de negocieri se va crea o nouă dinamică de care va putea profita și sectorul agricol. Și al doilea lucru, cred că uh, Uniunea Europeană ar trebui să propună ideea de a se crea un organism mondial, o organizație mondială a agriculturii, o organizație separată uh, care se ocupe de agricultură care deci uh, va fi sărcinată să găsească soluții în privința securității alimentare și așa mai departe și, bineînțeles, și asupra aspectelor comerciale. Eu cred că, ținând cont de situația actuală, arhitectura instituțională, dacă doriți, uh, uh, nu este cea mai potrivită. Încercăm să reglementăm un număr imens de chestiuni și uh, dacă ne-am gândit la o nouă uh, structură instituțională, ar trebui să ne gândim la o Organizație Mondială a Mediului, pentru că și mediul constituie o prioritate. Încercați să încadrați aspectele comerciale, ținând seama de aspectele legate de protecția mediului. Aceasta este reflexia pe care doream să vă împărtășesc. Vă urez mult succes. Mulțumim lui Scapula Santos și apoi domnul Borel. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi voi permite să vă repet urările pe care vi le-am făcut în particular pentru președinția poloneză. În primul rând, țin să vă felicit pentru ambițiile pe care le-ați exprimat aici, pentru importanța pe care o acordați acestui sector. Apoi, aș dori să vă pun uh, în față două chestiuni fundamentale. Care este strategia președinției poloneze? Mai întâi, bugetul. Știm că împărtășiți îngrijorările noastre în privința insuficienței propunerilor Comisiei pentru bugetul PAC. Aș dori să știu ce inițiative intenționează să ia președinția pentru a se putea dezvolta în mod pozitiv propunerea Comisiei. A doua uh, întrebare, echitatea este o valoare foarte scumpă președinției uh, poloneze, echitate în distribuirea de ajutoare către statele membre, Aș fi dorit să știu ce inițiative va lua președinția pentru a putea concretiza obiectivul echității în distribuirea ajutoarelor. Domnul Bove, apoi uh, Reimers. Da, și eu uh, mă bucur uh, Ă, cred că întâlnirea cu ă, ministrul ă, polonez al agriculturii va fi foarte fructuoasă, fiindcă, cum ați spus și dumneavoastră, Polonia este o țară agricolă mare, care are o istorie a țărănimii în care țăranii joacă un rol și au jucat un rol important în căderea regimului comunist, cred că trebuie să salutăm acest rol important al mișcării țărănimii în lup lupta uh, împotriva comunismului și țineam să spun acest lucru. Uh, aș mai dori să insist asupra unor puncte. Chestiunea echității în distribuirea ajutoarelor a fost uh, reluată de mai mulți vorbitori. Mi se pare o chestiune centrală pentru că nu vom avea niciodată o Europa coerentă la nivel agricol dacă nu vom stabili o echitate între țări și între uh, agricultori. Chestiunea micilor fermieri, sprijinului specific mi se pare de asemenea un lucru fundamental și cred că această dezbatere va uh, demara sub președinția dumneavoastră și în măsura în care Polonia uh, are o, un țesut rural foarte bine dezvoltat, această chestiune uh, va fi probabil foarte importantă și pentru dumneavoastră. Era un prim lucru. Al doilea lucru pe care doream să-l abordez este chestiunea uh, agriculturii industriale, pentru că știți, ați făcut legătura cu mediul, cu piața internațională. Noi suntem îngrijorați astăzi de felul în care marile grupuri industriale, și mă gândesc de pildă la Smithfield, eh, sunt pe cale să eh, ajungă să domine producțiunea, producția agricultorilor și să concentreze producția animale, mai ales de porcine, și mă gândesc la ceea ce se întâmplă în Est, fie în Polonia, fie în România sau în alte țări și trebuie să fim, cred, foarte vigilenți pentru că există uh, uh, aici o contradicție cu interesele agricultorilor europeni. Al treilea lucru, o să abordați, uh, uh, ați abordat acest subiect uh, și vă atrag atenția asupra dezbaterii privitoare la organismele modificate genetic. Știți că Parlamentul a votat săptămâna trecută o rezoluție. Știm că multă vreme Polonia a avut probleme în această privință și aș dori părerea dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Jose, Meta Reimer și apoi Osling. Brita Reimers, mulțumesc și eu, domnule ministru, că ați venit uh, la comisia noastră pentru acest schimb de opinii. Doresc să continui unele dintre ideile ce au fost exprimate deja. Pe de o parte, discutăm despre faptul că trebuie să ținem cont de agricultură în relațiile comerciale și că trebuie să implementăm standarde. Dar pe bună dreptate, doamna McGuinness a spus că trebuie să ținem cont de implementarea unitară la nivel european a actelor normative europene. Aici discutăm, de exemplu, despre găinile otoare din baterii. Vedem foarte clar că legislația este implementată diferit, neuniform la nivel european. Și nu putem să impunem credibilitate în interior, în exteriorul Uniunii Europene, nu putem să uh, solicităm anumite standarde, de vreme ce acasă la noi nu suntem în măsură să implementăm regulamentul uh, într-o manieră unitară. Deci trebuie urgent să facem progrese în acest sens și mari speranțe uh, legate de președinția dumneavoastră și domeniul agriculturii. Și sper că împreună să reușim să facem ceva în acest sens. În al doilea rând, salut faptul că aborda subiecte precum um, bunăstarea animalelor. Uh, mă bucur că menționați uh, ca prioritate securitatea alimentară. Consider că pe viitor ne vom uh, confrunta cu o situație în care securitatea alimentară va crește în importanță. Nu putem să negăm faptul că populația la nivel global este în creștere și e clar că noi, cei din Europa, suntem un, uh, un spațiu preferat pentru producție alimentară. Deci trebuie să vedem cum vom face față acestui rol. Aș dori de asemenea să discut și despre distribuirea echitabilă. E clar că trebuie să discutăm și despre uh, distribuirea de, uh, degresivă și despre plafonare în acest context, fiindcă echitatea e de așteptat de, uh, în toate sectoarele acestea. În ceea ce privește zonele defavorizate, discuția despre acestea este importantă și e trist că nu progresăm cu aceasta. Dacă nu soluționăm această problemă, atunci uh, ne vom confrunta cu o stare de nesatisfacție în agricultură, nesatisfacție bine justificată, fiindcă nu tot ce este fizic dezavantajat, defavorizat, este defavorizat și uh, din punct de vedere agricol. Fiindcă, la fel, există și regiuni care, din punct de vedere agricol, par să fie în regulă și, până la urmă, nu sunt. Um, cam atât din partea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Urmează domnul Martin Hoșling și apoi uh, domnul Des. Domnule ministru, am avut deja oportunitatea să discutăm în această dimineață. Încă o dată reiau uh, o întrebare. Parlamentul s-a exprimat foarte ferm, cu o majoritate amplă, pe uh, subiectul reformării PAC. Cum uh, estimați poziția unitară sau ajunge la o poziție unitară la Consiliu? Mi se pare că suntem puțin presați de timp cu această reformă și vreau să știu dacă veți prelua propunerile Parlamentului și dacă veți încerca să ajungeți la un acord, astfel încât să progresăm repede cu această dezbatere. Apoi, există o întrebare care ne sensibilizează pe toți, cea a plafonării. Comisia a venit cu propuneri concrete despre cum ar trebui să arate plafonarea. Eu cred că mulți putem să ne declarăm satisfăcuți. Se menționa implicarea lucrătorilor, se menționa implementarea unor standarde mai înalte de mediu. Cred că e fezabil, dar vreau să știu care e opinia dumneavoastră. Ce poziție are președinția poloneză? Ați menționat și problema semințelor. E clar că avem multe de făcut uh, în acest uh, domeniu. DG Sanco a făcut o propunere în acest sens. Se discută despre liberalizare, simplificare la nivel european. Um, cum arată uh, subiectul în opinia dumneavoastră? De asemenea, menționez faptul că săptămâna trecută am avut un vot decisiv în Parlament în ceea ce privește viitorul PAC și modificările genetice. Am avut raportul Lepaj care a spus uh, foarte clar că trebuie să protejăm mult mai bine agricultura liberă modificată genetic. Ce părere aveți despre această protecție? Uh, puneți acest uh, subiect uh, pe lista priorităților? Și nu în ultimul rând menționez și sectorul lactatelor, cum, după cum a făcut-o și doamna Rodust. Din câte am înțeles, nu sunteți satisfăcut de status quo și nu cred că sunteți mulțumit de politicile ce au fost întreprinse în acest domeniu, dar concret, ce vreți să faceți în uh, sectorul lactatelor? Cred că suntem cu toții de acord că nu am ajuns la finele dezbaterii în ceea ce privește laptele și cu siguranță va trebui să facem până în 2015. Uh, Vă mulțumesc! Mulțumesc, Martin. Albert Des are acum cuvântul, apoi James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Savichi, în primul rând, îmi cer scuze că nu am participat la întreaga dezbatere, am avut și alte angajamente, am încercat însă să fiu aici la timp. Din anul 1990, adesea v-am vizitat țara, înainte în calitate de, de membru în Parlamentul German al Comisiei pentru Agricultură și apoi ca eurodeputat. Și am fost mereu plăcut surprins de evoluția pozitivă a țării noastre. Mereu m-am deplasat în zonele rurale și am încercat uh, din nou și din nou să văd cum, uh, în ce direcție ia Polonia și direcția era una pozitivă. Oamenii încearcă să progreseze în sectorul agricol și sunt convins, domnule ministru, că în această jumătate de an a președinției poloneze veți uh, implica PAC în prioritățile noastre. Ceea ce mă îngrijorează mi oferă și speranțe totodată și sper ca PAC, sub președinția poloneză, să avanseze. Vreau ca la final să avem un rezultat uh, concret și m-am fost impresionat de discursul noastră de astăzi. Nu se poate totuși ca la finele negocierilor PAC pentru fermier să rezulte mai multă birocrație, mai multă povară administrativă. Trebuie să lucrăm împreună pentru a preîntâmpina această situație și mă bucură faptul că și dumneavoastră considerați că PAC trebuie să fie simplificată. Avem nevoie de o, agri- de o politică agricolă comună reformată, dumneavoastră ați subliniat acest lucru și vreau să reiterez și eu această idee. Vrem să avem o politică eficientă pe viitor, uh, care să facă față nevoilor manifestate de acea jumătate de miliard de oameni din Europa. Avem nevoie de energii regenerabile implicate în politica agricolă comună. M-am bucurat de faptul că astăzi ați spus că trebuie să arătăm opiniei publice uh, că politica agricolă comună europeană este cea mai durabilă politică din câte există. Există, sigur, anumite uh, deficiențe la nivel european care trebuie să fie soluționate, dar cred că dumneavoastră veți face tot posibilul în cele șase luni să mergeți în această direcție. Vă spun că PPE-ul împreună cu colegii polonezi uh, vă vor sprijini cât se poate de intens în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie Albert, James Nicholson, poi Ayuso. Mulțumesc, James Nicholson și apoi Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. O să trec în revistă câteva lucruri. Vreau să vă urez în primul rând bun venit. Uh, Prelați președinția într-un, într timp extrem de interesant, când se pronunță perspectiva financiară. Când am devenit eurodeputat, PAC reprezenta 55 sau chiar mai mult din buget. Astăzi se situează la 39, ceva din bugetul total. Unde vedeți bugetul PAC în 2020? La ce nivel? Dat uh, fiind scăderea pe care o constatăm constant în ultimii 20 de ani. Și în acest context, vom fi în măsură să garantăm securitatea lanțului alimentar? Eu cred că aceasta este întrebarea pe care o avem cu toții în minte. Realitatea cruntă este următoarea. Dacă nu sprijinim producția alimentară, ajutându-i pe fermieri, atunci consumatorul va trebui să plătească din propriul buzunar la supermagazin sau uh, oriunde își cumpără mâncarea, fiindcă nu va mai exista mâncare ieftină și trebuie să ne pregătim. De asemenea, mă alătur celor care au spus că responsabilitatea dumneavoastră este aceea de a ne asigura că regulile implementate la nivel european sunt implementate, mai ales în ceea ce privește găinile ouătoare și bateriile. De asemenea, vreau să mă refer la pachetul de lapte. Uh, am urmărit acest dosar, uh, mai ales pe măsură ce Parlamentul a ajuns să voteze pe el. În mare parte, acest pachet tratează problema producătorului, procesatorului și a colaborării între aceștia, dar nu acoperă și ceea ce eu consider că este cea mai mare problemă, și anume problema retailerului, problema distribuitorului. Cum vom face să, să soluționăm această problemă? Din câte am înțeles, Comisia va trebui să revină asupra acestui subiect și mi se spune că cel mai devreme va putea reveni asupra subiectului în 2017, fiindcă etapa de implementare durează 2 ani, apoi 12 luni se evaluează situația. Mă tem că dacă greșim acum și dacă nu vom avea o expansiune controlată a sectorului laptelui și va exista o explozie a laptelui pe piață, nu știu care va fi situația, cum o vom contracara. De asta mă tem eu. Și aici revin la Marian Fisher Ball, care se referea la legislația soft pentru sectorul lactatelor. Discutând cu unii oameni, um, văd că au probleme cu legislația în vigoare. Și nu știu unde se întrezărește acea aterizare lină prevăzută de doamna comisar Fisher Ball la un moment dat. Eu cred că e un subiect extrem de important și pachetul lactatelor E foarte, foarte important, mai ales dacă vrem să avem o implementare adevărată. Acea implementare va trebui să fie una corectă și în uh, favoarea fermierilor noștri. Vă mulțumesc! Jim, Ayuso. Mulțumim! Are cuvântul uh, doamna Ayuso și apoi Olecica. Mulțumesc! Uh, domnule ministru, pentru prezența aici și vă doresc numai bine pentru președinția dumneavoastră. Mă asociez la tot ce a spus doamna McGuinness și aș dori să adaug câteva observații. Eh, bugetul eh, agricol comun eh, panorama viitorului agricul naturii nu este roz în această lumină, pentru că vedem că uh, locațiile se diminuează din ce în ce mai mult, iar agricultorii au uh, cheltuieli tot mai ridicate, prețul pesticidelor, costurile de producție sunt foarte mari uh, față de țările concurente. Și aceste prețuri sunt Uh, datorate și normelor pe care noi le impunem privitoare la bunăstarea animalelor, uh, interdicția de a cultiva OGM-uri. Există o concentrare a distribuției și aceasta face ca diferența de prețuri între uh, ceea ce primește agricultorul și ceea ce plătește consumatorul la supermarket e considerabilă. Nu știu cum o să puteți face uh, față aceste probleme. Am auzit o serie de intervenții care evocau diferența de repartiție nu numai între statele membre, ci chiar în sânul unor state membre. Și aș vrea să vă întreb cum intenționează președinția să regleze această chestiune, ținând seama de condițiile dificile cu care se confruntă unii agricultori, dar riscul este uh, abandonarea Uh, activităților uh, din agricultură. Dacă agricultorii vor constata că nu mai e rentabil și trebuie să le garantăm un venit minim. Uh, ați abordat și producția și promovarea alimentelor. Asistăm la campanii de promovare. Nu credeți că trebuie să ne lansăm și în campanii de promovare pentru promovarea produselor europene? Sunt sigur că în Polonia se produc lucruri pe care noi în sudul Europei nu le cunoaștem și uh, consumarea producției europene ar trebui să joace un rol uh, important pentru că asta ne-ar permite să uh, uh, și uh, producem mai puține uh, emisii de gaze. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Olenicica, apoi George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, îl salut pe ministrul prezent aici. Din păcate nu am putut să-l ascult uh, pentru că doamna Diankovska a prezentat uh, un, un material într-un alt comitet. Însă, cred că președinția uh, poloneză își va uh, include în program o seamă de chestiuni de primă importanță prioritățile pe care le-ați identificat coincid în mare măsură cu cele ale noastre în vremuri de criză și de uh, negocieri dificile pentru o organizare comună a pieței, cred că e un lucru bun că președinția uh, uh, uh revine acum Poloniei și uh, dumneavoastră, domnule ministru, uh, care, ale cărei poziții în privința agriculturii le cunoaștem avem nevoie să luptăm pentru mai mulți bani pentru PAC eh, avem nevoie să ne asigurăm că acești bani sunt distribuiți într-un mod responsabil între statele membre și între diversele sectoare ale agriculturii. Trebuie să mai spun și aș dori să accentuez acest lucru eh, foarte puternic că mm, sunt foarte bucuros că pe parcursul președinției dumneavoastră vom lucra cu o echipă de foarte bună calitate, cu oameni uh, care au uh, lucrat în ministerul dumneavoastră și au uh, o multă experiență, sunt uh, foarte calificați și trebuie să înțelegem că acest potențial trebuie exploatat. Toate prioritățile președinției sunt legate de pachetul legislativ și dacă nu avem acest pachet, nu vom reuși să obținem aproape niciun efect al președinției poloneze trebuie să avem toate pozițiile statelor membre pe masă, clar, ca să înțelegem. Așa că principala uh, întrebare pe care v-aș pune domnule ministru, este care este stadiul uh, discuțiilor cu Comisia. Este foarte uh, sigur că acest pachet de măsuri va fi pus pe masă în septembrie sau în octombrie. În fine, cadrul financiar este o altă uh, chestiune de importanță majoră. Uh, ați fost ați avut deja consultări pe această temă, care este poziția statelor membre? Vor apăra propunerea făcută de comisie? Știm care este poziția dumneavoastră, că avem nevoie de mai mult bani și aveți dreptate, dar care este poliția celorlalți miniștri ai agriculturii din alte state membre? Altă întrebare care trebuie pusă este uh, calitatea uh, alimentelor și pachetul de măsuri privitoare la asigurarea calității. Am dori ca Comisia să vină cu o propunere de măsuri privitoare la promovarea produselor, pentru că noi în Polonia avem o experiență și am avut succes în promovarea produselor noastre agricole în lume. Și ar fi bine dacă Uniunea Europeană ca uh, un tot ar face același lucru. Și în fine, un ultim subiect uh, care uh, trezește de obicei conflicte și dificultăți și un punct dureros este relația cu Federația Rusă. Aș face apel la toți europarlamentari să arate solidaritate în, acest, uh, uh, în această privință, pentru că unele state pot exporta acolo fructe și legume, altele nu. Și aș vrea să știu care este starea actuală a negocierilor cu Federația Rusă în acest moment. Și, în încheiere, aș dori încă o dată să subliniez că Uh, există, se pare, un angajament foarte puternic din partea ministrului și dați-mi voie să vă felicit pentru acest lucru. Mulțumesc! Grazie, onorevole Oleniciac. E adesso chiudiamo con George Lyon. George, a te la parola. Mulțumesc, domnule Oleniciac. Acum închidem runda cu George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mă bucur să vă văd din nou. Două întrebări foarte scurte. Mă întrebam dacă ați putea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră față de bugetul propus de comisie și această nouă structură prin care aproape 50 de miliarde de euro din fondurile agricole sunt scoși din pilenul al doilea în următorul cadru financiar multianual în propunerea Comisiei. Uh, ne îngrijorează foarte tare uh, gândul că banii aceștia poate nu vor mai fi folosiți pentru scopuri agricole și nu vor ajunge la agricultori. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la scoaterea acestor bani din cel de-al doilea pilon și uh, noua linie bugetară introdusă de propunerea Comisiei. Pentru că ieri uh, L-am uh, întrebat pe domnul comisar uh, ce se va întâmpla cu banii, dacă rămân necheltuiți într-un uh, exercițiu financiar, dacă vor dispărea pur și simplu în alte rubici uh, bugetare sau ce se va întâmpla. Și al doilea subiect, propunerea comisiei, propunerea legislativă de a lăsa le decizia privind cultivarea OMG-urilor la nivelul statelor membre. Am fost surprins că uh, Uh, există o opinie majoritară, am văzut-o la Strasburg, și întrebarea mea este cum intenționați dumneavoastră să acționați uh, în acest domeniu, dacă veți prioritiza progresele uh, în Consiliu privind OMG-urile. Mulțumesc, George. Caro președinte, caro Marek. Dragă Marek, acestea au fost intervențiile, ai putut să le asculți, eh, ai văzut că sensibilitățile sunt numeroase, dar și ambițiile acestei comisii sunt numeroase. Mm, sperăm, deci, că în aceste șase luni de președinție poloneză se, se poate atinge rezultate importante. Îți mulțumesc tuturor, ai cuvântul în încheiere, Marek. Ah. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a spune că am ascultat uh, cu mare interes opiniile dumneavoastră Eu sunt fermier de mai multe generații și parlamentar de 18 ani și am fost așadar puternic impresionat de calitatea discuțiilor de aici. Avem, se pare că avem o șansă bună să facem pași înainte. Trebuie să găsim și timp uh, pentru a discuta toate aceste lucruri, trebuie să ne înarmăm cu multă răbdare. Dar cred că vom face treabă. Astăzi eh, vă vorbesc în calitate de reprezentant al președinției. Deci ar fi greu pentru mine să-mi exprim mm, vederile personale, dar în privința unor eh, întrebări în care mi-aș cerut părerea mea personală, aș fi bucuros să le, vi le împărtășesc. Însă, nu acesta este rolul meu aici. Uh, noi vom, ne vom strădui să creem condiții propice discuției și compromisului în Consiliu. De asemenea, nu vă supărați, vom încerca să profităm de voința Parlamentului European și de intențiile sale bune pentru a ne asigura că împreună cu Consiliul Uh, Parlamentul European va reuși să ia decizii bune pentru fermieri și, evident, pentru consumatori. Să nu uităm că noi, uh, fermierii, nu producem pentru noi, ci lucrăm în folosul consumatorilor, care sunt uh, foarte importanți pentru noi și care reprezintă ultimul obiectiv al politicii agricole comune. Să încercăm, deci, să Uh, răspundem la această lungă listă de întrebări care mi s-au pus. La începutul dezbaterii, când mi s-a dat cuvântul, am vorbit despre organizarea uh, de, de reforma PAC în condițiile cadrului financiar propus. Cum văd eu lucrurile? Noi, sectorul agricol, ne aflăm în urmă oarecum în legătură cu uh, discuțiile despre reformă cu cel puțin doi ani. Am avut la un moment dat o, un prilej bun să uh, profităm de un interval pentru a preciza ce dorim să schimbăm. Am așteptat cadrul financiar și acum mă tem că noi cu toții, cei prezenți aici, suntem oarecum ostatici ai acestui cadru financiar. Prin urmare, trebuie totuși să ne descurcăm și să găsim un compromis în condițiile acestui cadru financiar. Uh, în uh, perspectiva mea, această propunere nu merge în direcția celor mai importante obiective ale noastre, pentru că cei doi piloni care definesc foarte clar o serie de apar și alte lucruri la orizont care nu țin neapărat de Digi Agri, dar totuși nu sunt foarte departe de ea. Nu, nu ține de competența acestei comisii să ia uh, hotărâri, uh, însă totuși uh, politica agricolă va fi uh, afectată de ele. Uh, o serie de Uh, parlamentar, George Ryan, și-au exprimat îngrijorarea mm, și dacă acești bani vor ajunge vreodată într-adevăr la agricultori. Și, într-adevăr, aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne opunem toți cei care suntem interesați de agricultură. A mai fost o întrebare pusă de domnul uh, Papastancos privitoare la Uh, buget și politica externă, uh, negocierile Doha și așa mai departe. Cred că trebuie să înțelegem foarte limpede în momentul de față că agricultura uh, este inclusă în politica comercială ca un fel de ostatic Uh, în cadrul unor discuții care nu privesc numai produsele agricole și nu se va putea uh, să, să, să extragem agricultura din aceste distracții. Dar nu voi permite niciodată ca agricultura să fie sacrificată în folosul altor domenii toate acestea se leagă de siguranța alimentară, de calitatea alimentelor, de standardele uh, impuse fermierilor din UE și toate acestea uh, au legături cu liberalizarea și deschiderea piețelor uh, pentru produsele agricole din țări în care nu se respectă asemenea standarde. Produse venind din într-o agricultură care folosește produse care dăunează mediului de multe ori, lucruri pe care noi le evităm cu grijă în Europa, nici alte condiții nu sunt respectate totdeauna, deci e nevoie aici de o discuție mai aprofundată pentru că ă, dacă cerem ă, producții agricole europene asemenea standarde înalte de calitate, poate că ar trebui și să le cerem ă, pentru toate importurile de produse agricole, ca să fim pe picior de egalitate cu agricultorii din alte zone. Strategia bugetară. discuția este de-abia la început. Uh, după cum văd eu lucrurile, încă nu s-a luat uh, nicio hotărâre definitivă. Și totul uh, depinde de noi, de cei din Consiliu, dacă vom reuși să-i convingem pe economiști, pe politicieni și pe plătitorii de impozite că politica agricolă comună merită un buget, cel puțin la nivelul din acest moment, și că suntem uh, în situația de a asigura un asemenea buget. Dacă mă întrebați despre plățile directe, fiindcă au fost câteva întrebări privitoare la aceste lucruri, uh, dați-mi voie să vă răspund și eu cu o întrebare. O situație în care fermierii din Letonia eh, primesc plăți directe de 94 de euro pe hectar, iar eh, fermierii din Franța 370 de euro pe hectar. Este oare aceasta o politică echitabilă? Eh, înainte de a decupla plățile directe de costurile de producție, mai este o zonă de uh, producție care nu urmărește profitul și poate oare, pot oare m- concura pe aceeași piață aceste produse în, când condițiile de plată pentru cereale uh, variază atât de mult? poate, de pildă, uh, Lituania să uh, concureze în asemenea condiții cu producția ei? Oare nu a fost uh, prinsă în mod excesiv în chingile birocrației de o politică care este comună numai cu numele, pentru că sunt diferențe imense, nu numai de la stat la stat, dar și de la o regiune la alta în interiorul acelui stat. Eu am afirmat în mai multe ocazii că, în esență, noi nu avem încă, nu dispunem de o politică comună, care e comună numai cu numele. Nu pentru de fapt, avem nu numai 27 de politici agricole, ci chiar mai multe. Uh, care sunt atât de uh, divergente încât uneori pur și simplu nu se pot compara. Căutăm uh, surse uh, de creștere pentru Europa și eu repet tot timpul că agricultura poate fi o asemenea sursă de creștere economică cu condiția, cu condiția ca noi să privim agricultura uh, atât pe timp pe, pe termen scurt până în 2020 și pe termen lung până în 2050, dacă vom reuși să, să renunțăm la aceste plăți care se bazează pe ceea ce s-a făcut în ultimele decenii. Principalul obiectiv a fost creșterea producției și să asigurăm autosuficiența Europei Însă în ultimii 20 de ani problema a fost inversă. Uh, nu ne-am descurcat, n-am reușit să uh, gestionăm supraproducția și asta a afectat relațiile de piață. Acum ne confruntăm cu o lume diferită, cu probleme diferite în care toată lumea ne spune că în 2050 vom avea nevoie cam între 80% și 100% creșterea producției agricole. Și acest lucru se poate face nu defrișând pădurile, ci îmbunătățind producția în zonele agricole în care se produce deja hrană. Uh, reafirmând uh, potențialul de creștere al producției agricole în Europa. În multe din comentariile dumneavoastră v-ați uh, referit la aceste zone defavorizate sau mai puțin dezvoltate. Este un instrument operațional um, um, alocațiile destinate acestor zone uh, pentru realizarea unei agriculturi uh, sustenabile și echilibrate. Aceste plăți se asociază în ultimul unele zone cu costuri mai ridicate pentru uh, agricultori. Deci eu sunt convins că aici este uh, un lucru care se potrivește mai curând primului uh, pilon pentru plățile directe. Dacă mă întrebați care este punctul meu de vedere, eu cred că hotărârea din noiembrie a Comisiei, propunerea din uh, indică diverse suprapuneri. Eu cred că principalul criteriu trebuie să fie uh, suprafața agricolă. ca să limităm uh, condițiile diversificate de acordare a plăților și de asemenea plățile uh, car, pentru, pentru activități care au o valoare de mediu foarte mare. Pentru că acolo constrângerile mm, care sunt impuse fermierilor uh, Uh, implică costuri adiționale specifice pentru agricultori, pentru fermieri și e nevoie să examinăm uh, uh, atașamentul unor state membre față de criteriile tradiționale de plăți deci am putea avea o discuție îndelungată apropo de primul pilon. De ce? Pentru că acolo sunt banii. Și după cum văd eu lucrurile în cadrul acestui prim pilon și pe baza schemei pe care v-am descris-o, ar trebui să îi plătim pe fermieri peste standardele medii pe care le impunem. Și acest lucru se poate calcula pentru fiecare regiune și pentru fiecare fermă. Ar trebui să fie puse mai multe resurse în slujba inovației, eh, investițiilor destinate să crească competitivitatea eh, și să răspundă schimbărilor climatice și necesităților de protecție a mediilor, a mediului. De asemenea, Eh, toate aceste eh, aspecte ar trebui implementate în al doilea, în cadrul celui al doilea pilon. Pentru că eh, nouă ni se pare că nu toți fermierii sunt interesați de dezvoltare și cercetare, de inovație. Nu e cazul. Și acum dacă vorbim despre uh, succesele agriculturii poloneze, unul din factorii care au determinat acest succes a fost uh, datorat uh, uh, deputatului Kalinowski, care a negociat acest pachet de măsuri și care au au canalizat activitatea fermierelor în direcția pieței adică ă, au stimulat interesul lor pentru dezvoltare și inovație, un, un uh, agricultor tânăr uh, putea să primească până la 50%, un agricultor matur până la 40% din cheltuieli sub formă de ajutor și într-o perioadă scurtă de timp rezultatele s-au dovedit foarte bune. Această scurtă, dar plină de succes experiență poloneză trebuie să ne slujească de exemplu la scara Uniunii Europene. Dacă mă întrebați pe mine cum este o distribuție echitabilă, spunea doamna din Lituania despre aceste diferențe imense pentru care nu există plafoane. Trebuie să ne bazăm pe niște criterii obiective și vom reuși să facem acest lucru în cadrul acestei reforme de care ne ocupăm. Dar sunt uh, convins că trebuie să uh, acceptăm acest lucru și să le implementăm mai devreme sau mai târziu. Ați mai pus și uh, alte întrebări Uh, care în momentul de față, dat fiind uh, natura birocratică a PAC, de pildă în Grecia, um, sarcinile de verificare sunt foarte um, complicate, împovărătoare, nu se acordă multe plăți. Poate că ar trebui să ne gândim și la uh, cumularea unor plăți și la aplicarea unor măsuri de control care sunt foarte costisitoare, dar în același timp uh, oferă posibilități de dezvoltare uh, în cadrul celui de-al doilea pilon. Așadar, plățile trebuie să fie astfel uh, concepute încât persoanele să poată să-și dezvolte activitățile agricole și extra-agricole în zona în care locuiesc. Și dacă cineva docurește să um, își extindă activitatea și în afara domeniului agricol, să poată să facă acest lucru fără să-i deranjeze pe agricultori. Ar trebui să fie mai multe fonduri disponibile pentru idei noi, inovatoare și pentru creșterea competitivității. Câțiva dintre dumneavoastră v-ați referit la bunăstarea animală. Este un subiect foarte important de când omul a decis să crească animalele pentru uh, producerea de hrană, aceste animale au uh, devenit sclave, au fost uh, ținute, crescute în condiții care nu sunt cele naturale pentru ele. Ați uh, menționat problema păsărilor, găinilor care sunt ținute în baterii. Sigur că uh, e mult mai bine dacă aceste păsări pot să trăiască în condiții mai plăcute, nu în baterii și ar trebui să spunem că să spunem deschis că trebuie să respectăm drepturile animalelor, dar de asemenea trebuie să existe și o perioadă uh, suficientă de timp pentru a implementa schimbările. Uh, și dat fiind faptul că avem uh, uh o denaturarea concurenței pe piața internă din cauza faptului că unele țări, unii agricultori încă practică sistemul de baterii, uh, problema este că ar trebui să luăm în considerare toate denaturările și dacă luptăm cu atâta hotărâre pentru eliberarea păsărilor din baterii, haideți să, fim, să găsim la fel de multă energie și pentru uh, denaturarea uh, concurenței care se naște din plățile directe. Deci să, fim, uh, să avem o abordare de ansamblu și să nu fim părtinitori. Acum, problema organismelor modificate genetic. Dacă ne temem în Europa dacă avem teme legate de sănătate, de pericolul pe care acestea îl pun pentru uh, mediu, pentru biodiversitate și dacă dorim să lăsăm statelor membre posibilitatea de a decide în acest sens, atunci haideți să fim consecvenți și să facem același lucru cu importurile de furaje care conțin organisme modificate genetic. Să facem același lucru cu produsele agricole venite din alte părți ale lumii, care se bazează de asemenea pe uh, nutrețuri care conțin OMG-uri. Și dacă suntem consecvenți de-a lungul lanțului alimentar, atunci pot să accept uh, această abordare. Dar dacă ne referim uh, la producția și interzicem producția de OMG-uri în Europa, dar uităm să reglementăm importurile de OMG-uri, atunci sigur că întrebarea se pune dacă ne interesează de fapt uh, să-i protejăm pe consumatori sau pe agricultori sau dacă nu cumva suntem pur și simplu complet inconsecvenți în abordarea noastră. Și apoi, pachetul privind calitatea alimentelor. Trebuie să nu uităm faptul că consumatorii așteaptă să fie pe deplin informați și noi și producătorii avem datoria, avem responsabilitatea pentru a produce alimente de cea mai bună calitate care să nu pună niciun fel de uh, probleme, niciun fel de riscuri. Dar acest lucru, sigur, costă bani. Așadar, împărtășesc și eu îngrijorările exprimate de unii dintre dumneavoastră. Dacă a trebui să mai așteptăm până în 2017, pentru revizuire, dar eu nu sunt sigură că opinia publică, că consumatorii ne vor aștepta, ne vor păsui atât timp. Deci sper că vom putea în timpul președinției poloneze să negociem un compromis privind pachetul de uh, calitate alimentară și uh, planul de acțiune trebuie să fie pus în aplicare. Însă costul acestui pachet va fi plătit de ambele părți, și de către agricultori și de către consumatori. Ați vorbit foarte mult despre lanțul alimentar și despre locul producătorului în acest lanț față de procesator și de distribuitor. Comisia lucrează în acest domeniu deja de mai multe ori. A existat un grup la nivel înalt, acum este o comisie la nivel înalt privind uh, lanțul alimentar. Și să știți că am văzut rapoartele uh, le-am citit și nu mă mulțumesc pe de deplin nici unul dintre ele. Încearcă să găsească anumite soluții, să consolideze poziția producătorului și poziția procesatorului, însă eu am senzația că politicienii se tem să confrunte problema distribuitorilor și faptul că există o anumită dominație și parcă ne temem să vorbim despre asta. Sper că toate aceste întrebări pe care le mi le-ați adresat ne vor da curajul ca împreună să ne gândim la ce am putea să facem Uh, pentru a aborda această problemă a dominației uh, distribuitorilor față de producători și procesatori. Este o problemă. Am încercat așadar uh, de asemenea să răspund la câteva întrebări referitoare la piața laptelui. După revizuire, după criza laptelui din 2009, ne-am angajat să luăm în considerare piața lactatelor în Uniunea Europeană în anii 2010-2012 și, dacă nu mă înșel, Parlamentul European a introdus sau introduce un amendament privind nevoia de a analiza piața lactatelor în anul 2012. Însă, eu aș dori să subliniez uh, cu fermitate că uh, înlocuirea cotelor cu contracte ale căror uh, condiții nu sunt încă pe deplin cunoscute, e bine, uh, eu sunt sceptic, uh, dat fiind faptul că vin dintr-o țară cu o cotă foarte mare și cred că văd potențialul acestora pentru dezvoltarea pieței Sigur că eu ar trebui să fiu uh, între cei care luptă pentru liberalizarea pieței lactatelor, pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, fermierii mei, agricultorii din uh, țara mea, vor crește producția foarte repede. Însă mă îngrijorează faptul că agricultorii atât din țara mea cât și alți agricultori europeni s-ar putea foarte ușor să se găsească din nou că, căzând în capcana supraproducției. Așadar, părerea mea este următoarea. Nu a trecut suficient timp de la criza din 2009 pentru a uh, ne da seama cum stau lucrurile. Dacă în 2012 nu există perturbări ale pieței, atunci putem să mergem înainte cu planul de acțiune, dar dacă observăm dezechilibre pe piață, atunci va trebui să regândim uh, uh, abordarea legislativă. Tocmai am vorbit despre dominația Uh, distribuitorilor față de producători și procesatori și dacă vom avea niște contracte de tip vertical de producție în locul cotelor, atunci s-ar putea ca peste câțiva ani să existe 3-4 uh, oligopoluri care să controleze întreaga piață. Și atunci, sigur că se pune întrebarea care va fi condiția uh, agricultorului, a producătorului. Uh, va fi într-o situație mai bună sau mai proastă? Și această propunere de limită de 3,5% pentru piața europeană în întregime e o propunere interesantă, dar uh, va exista o poziție politică, o voință politică de a uh, obliga, de a introduce obligativitatea juridică, să știți că mă îndoiesc. Poți să le spui, de exemplu, doamnă, puteți să le spuneți uh, agricultorilor din Germania că eu nu mă opun liberalizării pieței, însă pot să văd uh, niște probleme și niște amenințări care sigur că trebuie de asemenea să fie luate în considerare. Domnul Olenicek, s-a referit la solidaritatea europeană în relațiile comerciale. Acest lucru este valabil și pentru negocierile OMC și cu Mercosur, dar de asemenea este valabil în relațiile noastre comerciale cu Federația Rusă. Noi suntem un uh, vecin, deci îi cunoaștem bine pe ruși, nu doar pentru că suntem ușă în ușă cu ei. Și în aceste negocieri ne dorim și putem să ajutăm Europa. Rusia este un partener cu care trebuie să negociez nu doar pe baza schimbului de scrisori și de declarații. Politicienii ruși preferă să vorbești direct cu ei. Și sigur că belgienii și uh, țările de jos au uh, profitat de acest lucru în criza de epidemia E. coli. Au inițiat acorduri UE-Rusia și comisarii au semnat uh, acest acord foarte general cu Federația Rusă. Însă, e nevoie de negocieri suplimentare între Rusia și Comisie, dar și cu statele membre la nivel individual. De ce? Pentru că nu realizăm încă cât de diferite sunt sistemele de inspecție în toate statele membre. Ele funcționează foarte diferit. Nu mă surprinde faptul că fiecare importator de produse agricole din Uniunea Europeană ar dori să știe de unde vin aceste produse și care este regimul de inspecții care a fost aplicat acestui produs importatorul cred că are dreptul să fie informat despre aceste lucruri. Însă, dacă acordurile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă ar fi mai precise și dacă comportamentul Federației Ruse nu ar fi unul selectiv față de statele membre, pe lângă schimbul de documente, în orice caz, cred că trebuie să găsim timpul să ne întâlnim cu autoritățile ruse, sigur, pornind de la premisa că uh, privim piața rusească ca una importantă pentru uh, producția europeană și eu cred că așa stau lucrurile. Așadar, doamnelor și domnilor, se poate că n-am reușit uh, să răspund la toate întrebările dumneavoastră, însă vreau să subliniez încă o dată uh, că sunt uh, foarte uh, plăcut impresionat de discuția de astăzi. Ah, domnul Babuhovski mi-a menționat faptul că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, interesanți de plafonare. N-am vrut să atrag atenția asupra tuturor aspectelor PAC, dar există probabil trei componente pe care trebuie să le avem în vedere pentru uh, analiza viitoare. Am acceptat cu toții principiul că trebuie să simplificăm politica agricolă comună, așa cum am mai spus. Ceea ce vedem în cadrul bugetar nu duce tocmai la această simplificare a lucrurilor. Dacă ne uităm la propunerile depuse de comisie în noiembrie, nici aici nu se găsesc multe măsuri de simplificare a PAC exista acest aspect al uh, ecologizării agriculturii. Care e ideea acolo? Că toate statele ar trebui să accepte standardele pe care le-am uh, acceptat cu toții în comun, uh, și anume conformitate cu condițiile de mediu și implementarea acestor condiții. Și trebuie apoi, sigur, monitorizată implementarea aceasta. Dacă toate statele membre au uh, pus în aplicare bunele principii, de exemplu, uh, privind uh, practicile agricole. Dacă ar trebui să, dacă am pune în aplicare pe deplin toate normele, atunci politica agricolă comună ar fi deja foarte ecologică. Și ecologizarea viitoare ar putea să fie introduse ca uh, elemente voluntare neobligatorii în pilonul al doilea. Cea de-a doua chestiune, plățile degresive și plafonarea. Dacă am aloca mai puține resurse pentru plățile directe, plățile pentru disponibilitatea de a produce și mai mulți bani în coșul uh, modernizării, inovării, competitivității, atunci, doamnelor și domnilor, Uh, problema plafonării nu ar fi atât de uh, controversată și nu ar pune atâtea probleme. Și un al treilea aspect, și anume faptul că fermierii trebuie implicați activ în această reformă. Un fermier activ, pentru mine, este un om care are niște idei despre cum poate să-și extindă ferma, care dorește să devină un producător competitiv, um, în concurență cu alte regiuni ale lumii. Și dacă respectă toate standardele și produce hrană de înaltă calitate, atunci ar trebui să primească și niște compensații. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru toate aceste puncte discutate. De la... Mulțumim uh, domnului ministru, îți mulțumim pentru felul în care ai răspuns la toate întrebările noastre și pentru că ne-ai uh, lămurit care e orientarea președinției poloneze, care sunt angajamentele, agenda și mai ales sensibilitatea. Un minut pauză pentru a ne lua rămas bun de la domnul ministru, apoi începem imediat votul.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 No, adesso... Bene, allora possiamo... Putem atunci să reîncepem, vă informez că sărim peste punctul 9 de pe ordinea de zi, a, îl amânăm și amânăm votul privitor la organizarea comună a piețele agricole, text de aliniere la uh, Tratatul de la Lisabona. Motivul este că mai e nevoie să discutăm între noi pentru a îmbunătăți strategia Comisia Parlamentului, deci, în raport cu Consiliul și Comisia pe această temă, aplicarea tratatului de la Lisabona. Prin urmare, punctul 9 este amânat. De aceea trecem direct la punctul 10, Cartea Verde, uh, să transformăm provocările în oportunități către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în Uniunea Europeană. Eh, raportor de aviz, domnul Giovanni Lavia, căruia îi dau imediat cuvântul. Dacă vrea să spună ceva înainte de vot, spune că nu. Eh, de aceea trecem la vot. Să sperăm că aveți cu toții cartelele de vot dacă le aveți, vă rog să votați. Uh, vot electronic. Toată lumea e gata. Începem prin urmare. Începem de la compromisul 1. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 4. Uh, declar Votul deschis, amendamentul 4. Închid votul la amendamentul 4 și este respins. Vă rog să fiți atenți pentru că rezultă un vot în plus la grupul PPE. Votăm amendamentul numărul 6. Deschid votul la amendamentul numărul 6. Închid votul la amendamentul numărul 6 și este aprob... Nu, nu, e... președintele ezită. Deci amendamentul numărul 6 a fost aprobat, dar trebuie să votăm și numărul 5, care a fost depășit. Deci acum deschid votul la amendamentul 5 Dăncilă. Deschid votul. S-a votat, închid votul, amendamentul 5 a fost aprobat și acesta. Trecem la amendamentul numărul 7, Niculescu. Deschid votul. Închid votul pentru amendamentul 7 se aprobă. Votăm acum amendamentul numărul 8. Declar uh, deschisă deschis votul. Se respinge amendamentul numărul 8. Da. Acum amendamentul 9, Paxas. Deschid votul. Închid votul la amendamentul 9 se respinge. Din nou avem un vot în plus la grupul PPE, deci vă rog să fiți foarte atenți. Continuăm votarea. Acum trecem la votul uh, amendamentului numărul 10. apare uh, un vot în plus. Grupul PPE, închidem votul pentru amendamentul 10, s-a aprobat. Deci vă rog să fiți atenți la vot. Acum votăm par, uh, amendamentul 11. Deschid votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Acum e bine. Deschid votul la amendamentul 12. 12. Se închide votul se aprobă. Trecem la amendamentul 13. Deschid votul. Se votează 13, se închide votul, se respinge. Votăm amendamentul 14. Deschid votul. Închid votul. S-a aprobat. Compromisul 2. Deschid votul. Se închide votul. Se aprobă. Trecem la amendamentul 18. Deschid votul. Amendamentul 18, Niculescu. Se închide votul. Se aprobă. Votăm acum numărul 19. Deschid votul. Închid votul. Se aprobă. Deschid uh, votul amendamentul de compromis numărul 3. Se deschide votul, a votat toată lumea, se închide votul, se aprobă. Trecem la amendamentul 23. Deschid votul 23. Amendamentul Iovine. Se închide votul. Se respinge. 24. Se deschide votul. 24. Se închide votul. S-a aprobat. 25. Amendamentul 25. Se închide votul. Se respinge. 26. Deschid votul. 26. Se închide votul. La nu, de data asta este respins cu două voturi în plus. Votăm acum 27. Se deschide votul. 27 se închide votul. Se respinge. Votăm 28, Dorfman. Deschid votul, se închide votul, se aprobă. 29, se deschide votul, se închide votul, se aprobă și 30, votăm amendamentul numărul 30. A votat toată lumea, se respinge. Votăm acum a, a, avizul a, amendat în felul acesta. Închid votul. Se aprobă. Vă felicit, îi felicit pe raportori și putem să mergem mai departe. Punctul 11 trebuie să votăm din nou acordul între Uniunea Europeană și Maroc, liberalizarea reciprocă a produselor agricole. Este adoptare a proiectului de opinie al domnului Lorenzo Fontana. După cum știți, dragi colegi, în acest uh, raport trebuie să exprimăm Uh, un, o opinie, un aviz pentru Comisia INTA. Două amendamente au fost prezentate din partea unor membri care nu sunt de acord. Uh, le punem la vot. Dacă vor fi respinse, punem la vot uh, avizul. Și dacă va fi respins și acesta, nu transmitem Comisiei INTA niciun fel de aviz. Deci, dacă sunteți gata, dacă Lorenzo nu vrea să ia cuvântul, putem să trecem la vot. Votăm, deci, primul amendament. Uh, deschid votul. E deschis votul. Se închide votul. S-a respins. Acum trecem la uh, votarea uh, raportului. Deci raportul Fontana. De Declar deschis votul. Am deschis votul. Închid votul. S-a aprobat. Deci, putem să ne exprimăm opinia către Comisia INTA. Trecem acum la un alt punct foarte interesant, punctul 12 de pe ordinea de zi, să evităm risipa de hrană, strategii pentru uh, ameliorarea eficienței lanțului alimentar. Raportor, domnul deputat Salvatore Carona eficacitatea lanțului alimentar e un aspect foarte important care n-a fost uh, tratat în mod adecvat până acum. pe cum știți, o trăime din alimente se pierde sau se uh, pește mai ales în țările dezvoltate. Asta creează uh, emisii de gaz inutile și așa mai departe. E foarte important, deci, uh, vă informez între altele că noi am încheiat negocierile cu Comisia de Mediu eh, și acest raport eh, va aparține exclusiv eh, Comisiei noastre. Nu va mai exista articolul 50. De aceea dau cuvântul domnului Salvatore Carona, raportor. Mulțumesc! Domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că deja a fost împărțit raportul colegilor, Uh, este un raport de inițiativă care ia naștere dintr-o cerință uh, și anume de a atrage atenția la toate nivelurile asupra chestiunii risipei uh, de alimente a cărei importanță a fost din, părere, din păcate subevaluată și care cu timpul a luat o dimensiune impunătoare. Eh, nivelurile de risipă eh, estimate în diverse feluri de diverse instituții au atins un nivel care eh, ne face să spunem că nu ne aflăm doar în fața unei chestiuni cu caracter etic, moral, ci în fața unei chestiuni economice propriu-zise, cu foarte puternice implicații asupra mediului înconjurător. Datele sunt alarmante. Conform unui uh, uh, studiu uh, făcut de FAO, o treime din uh, hrana destinată consumului uman se risipește. E vorba de un miliard 300 de milioane de uh, alimente care se aruncă. În Europa, ca și în America de Nord, fiecare uh, uh, cetățean risipește 105 kg de hrană pe an. Uh, se poate spune că uh, în ansamblu uh, hrana risipită reprezintă jumătate din producția anuală de uh, cereale. Europa e unul din aceste locuri care asistă, unde fenomenul este mult mai acut. Și dacă toată lumea ar uh, urma acest ritm, am avea nevoie de trei planete ca să producem cantitatea de hrană necesară. Ne aflăm deci în fața unui fenomen global care afectează toate verigile lanțului alimentar, uh, începând cu consumatorul. Uh, un fenomen care privește mai ales țările industrializate, dar are un impact și asupra țărilor în curs de dezvoltare. Dacă primele uh, reprezintă um, risipă, mai ales în ultimele verigi ale lanțului agroalimentar la distribuție și consum, în țările în curs de dezvoltare această risipă se manifestă la, în faza de producție, de uh, recoltare și de uh, Uh, post-recoltare din lipsa unor sisteme de transport eficiente, a unor tehnologii avansate și a unor posibilități de stocare în siguranță. Din aceste date, totuși foarte sumare, putem intui că toate acestea reprezintă un cost uh, în afară de uh, costul economic și sub aspect ambiental se uh, Uh, estimează o producție imensă de bioxid de carbon și împreună cu alte considerații conținute în raportul de inițiativă, aceste motive ne uh, fac să afirmăm că risipa trebuie să devină o prioritate pe agenda europeană. De aceea este important ca Comisia, Consiliul și statele membre să adopte o strategie și măsuri concrete în măsură să combată această tendință, stabilindu-și obiectivul, sigur, foarte ambițios, dar fezabil ca până în 2005 să reducă în manieră semnificativă acest fenomen. Urm urmărind să responsabilizeze pe toți participanții la lanțul alimentar până uh, de aceea propunem o campanie de uh, promovare, de sensibilizare care să implice școlile, comunitățile, dar și lumea industriei. O campanie care să informeze asupra cauzelor și uh, consecințelor risipei de alimente. Să promovăm, prin urmare, o cultură civilă și științifică orientată spre un model de consum uh, mai sobru și sustenabil din punct de vedere al mediului înconjurător. În numeroase țări există acțiuni promovate de uh, grupuri de voluntari, de asociații, care au generat un uh, cerc virtuos uh, pe lângă reducerea risipei s-au putut recupera o serie de produse care pot fi destinate acelor straturi sociale uh, care ar avea nevoie. De aceea noi solicităm Comisiei și Consiliului să stabilească o strategie legislativă pentru a aborda în mod hotărât această chestiune plecând în primul rând de la faptul că nici nu există o uh, definiție a risipei asupra căreia să fim de acord. Deci e de dorit ca Comisia să prezinte o propunere de lege care să definească, să stabilească tipologiile de risipă alimentară și, în fine, dar nu cel mai important lucru, insistăm mult în raportul nostru să se proclame anul 2013 ca anul european împotriva risipei de alimente, ca semn tangibil al angajamentului reînnoit al tuturor uh, instituțiilor europene în această privință. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru orice fel de lămuriri. Mulțumim domnului Carona, cred că e într-adevăr o temă foarte importantă, deci îi invit uh, pe toți colegii să lucreze intens pe această temă în care ne vom angaja în următoarele luni. Acum deschidem dezbaterea. A cerut cuvântul vicepreședinte Paulsen. Tack, herr ordförande. Och det är, livsmedelslöseriet är bet- Mulțumesc, domnule președinte. Risipa alimentelor este o problemă chiar mai gravă decât uh, crezusem. Aproape o treime dintre alimente dintre alimentele care sunt duse acasă de către consumatori și în Statele Unite și în Europa, deci o treime sunt aruncate pur și simplu la gunoi. Uh, Și cu cât se întâmplă mai târziu în uh, decursul lanțului alimentar această risipă, cu atât mai grave sunt consecințele pentru mediu. Problema în Uniunea Europeană, așa cum a spus și raportorul, se găsește și în domeniul transportului și stocării uh, alimentelor. Acesta este într-adevăr o problemă gravă, o problemă care trebuie luată în serios și trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la un sistem stabil și funcțional. Însă, în țările sărace, uh, Uh, se aruncă mult mai puține uh, alimente dintre cele care ajung deja la consumatori. Eu uh, cred că nu se poate face o comparație. Dacă ne gândim la risipa de energie, aveam această problemă până acum aproximativ 10 ani. În lume exista foarte multă energie ieftină, oricine putea să se aprovizioneze cu energie uh, sau să o risipească, nu existau costuri, costurile nu erau foarte mari și nu am luat în considerare această problemă. Apoi energia s-a scumpit, a început să fie mai greu să ai acces la energie și astăzi înțelegem și vedem chiar că există probleme de aprovizionare în domeniul energiei. Eu mi-aș dori să putem să gândim uh, în acest fel și, ne, și în uh, domeniul aprovizionării cu alimente. Nu vom mai avea un acces la fel de ușor la alimente. Alimentele nu vor mai fi atât de ieftine cum au fost până acum. Așadar, eu îmi doresc să creăm uh, un, uh, un program, o inițiativă, așa cum am făcut și în domeniul energiei. Astăzi vorbim despre eficiența energetică așa ar trebui să vorbim și să gândim și când e vorba despre alimente, de aprovizionarea eficientă cu alimente, pentru că alimentele uh, scumpe și valoroase pe care noi le producem ar trebui într-adevăr să fie și consumate. Problema este uh, gravă, e momentul să e momentul să o abordăm și să lansăm cumva un proces, să punem lucrurile în mișcare. Uh, eu sunt un copil născut în timpul războiului, am fost trimisă în străinătate pentru că unde stăteam erau atacuri cu bomba și am trăit la niște uh, agricultori care întotdeauna au făcut semnul crucii deasupra pâinii înainte să înceapă să mănânce. Pentru mine acesta este un simbol. Un simbol pentru faptul că trebuie să uh, avem respect față de alimente. Și ar trebui, cred că, să privim un pic înapoi la vremurile grele și uh, trebuie să fim atenți pentru că, și trebuie să avem respect, pentru că dacă ne uităm la cât de mult costă producția unui kilogram de orez sau de gris, uh, sau orice aliment, atunci știm că costurile economice sunt uh, oarecum uh, măsurabile uh, și moderate, dar costurile de mediu sunt foarte mari și tocmai mediul ar trebui să fie unul dintre punctele importante aici. Ar trebui să ne gândim la mediu și mai puțin la economie. Mulțumesc! Vicepreședinte Mulțumim, doamnei vicepreședinte Paulsen. A cerut cuvântul Hayworth și apoi domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și aș sugera ca anul 2013 să fie declarat anul împotriva risipei și să facem publicitate acestei probleme pe un plan mai larg, pentru că problema risipei este o problemă și un efort uh, ar trebui depus nu numai ca să ridicăm nivelul de conștientizare, dar să uh, sensibilizăm oamenii la problemele de mediu. Pentru că uh, problema rezidurilor alimentare și a risipei a atins un nivel inacceptabil și e numai vârful icebergului risipa efectuată de consumatori dar pe lângă aceste măsuri legate de educația publicului, se pot propune măsuri la toate nivelurile lanțului alimentar. O campanie este necesară și este necesară să se focalizeze pe sensibilizarea consumatorilor. În al doilea rând, este esențial să fie armonizate definițiile risipei de alimente în diversele nivele, la diverse nivele ale lanțului alimentar și ar trebui incluse în această, această recomandare în raport. Nu putem realiza aceste obiective până în 2025, trebuie să ne gândim la măsuri de ordin practic, la redistribuția alimentelor destinate consumului uman și animal, astfel încât în viitorul cadru multifuncțional financiar uh, să se ia măsuri uh, în privința ajutoarelor umanitare și salut poziția raportorului în această problemă și cred că e cazul să transmitem un mesaj foarte puternic și să facem o prioritate din lupta în acest domeniu. Mulțumesc! domnul Lavina, uh, Lavia, apoi Martin Oșling. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în primul rând, trebuie să-i mulțumim colegului Carona pentru munca prețioasă pe care a făcut-o uh, cu această schiță de raport de inițiativă uh, pe tema risipei de alimente. Cred că unele din datele conținute în raportul redactat de Carona trebuie să ne pună pe gânduri 179 de kilograme de produse alimentare distruse pe persoană în Europa celor 27 de state este o dată relevantă. Nu se referă doar la consumatorul final, privește întreaga filiera agroalimentară de la ogor până la furculiță și trebuie ca această dată să ne pună pe gânduri și mai mult când ne gândim că populația lumii e în creștere și că estimările uh, ne spun că în 2050, în 2050 va avea loc o creștere cu 70% a consumului alimentar în contextul în care uh, există o limitare a posibilităților de producție și uh, mă uh, refer și la alte domenii, cum ar fi cantitatea de apă necesară producției de alimente. Deci trebuie neapărat să inserăm conceptul de utilizare maximă și de reducere maximă a risipei a, în domeniul producției agroalimentare în strategiile politice destinate să ne asigure uh, siguranța alimentară în viitoarele decenii. De aceea este bine uh, venită cerința ca Comisia să formuleze uh, propuneri, pentru că cu cât ne gândim mai mult, cu atât ne vin uh, idei în privința unor mici inițiative care ar putea să reducă această imensă cantitate de produse agroalimentare care se aruncă sau uh, este destinată altor utilizări. Pe această linie, uh, normele privitoare la etichetare, propunerea unei date de de, de expirare a produsului, ca și alte propuneri care pot fi formulate. Probabil și uh, uh, trebuie trecute al pe negru în acest raport, care merge în direcția justă pentru a reduce risipa și pentru a atrage atenția asupra alimentelor care uh, pe care am pierdut-o din vedere într-o perioadă de opulență, dar în perioadele când um, hrana este mai puțină, capătă o valoare mai mare, ceea ce vedem la populațiile și în țările care nu au hrană suficientă. Mulțumesc, Giovanni Martin. <clears throat> Ja, ich bin sehr dankbar für den Bericht und finde die Vorschläge. Mulțumesc mult pentru raport. Cred că propunerile raportorului sunt bune, cu toatele. Vreau să fac trimitere la un lucru. aceasta e o problemă pe care nu o putem rezolva prin regulament. Ar fi chiar frumos să se întâmple asta. Uh, e necesar să spunem opiniei publice ce putem să ne permitem să facem în acest domeniu. Mulți nu știu cât de mare e risipa cu adevărat și acest lucru are de-a face cu faptul că alimentele nu mai au nicio valoare. Ce înseamnă acest lucru? pentru multe lucruri cheltuim atât de puțin bani încât ajung să fie de la sine înțelese și ajung să fie tratate ca deșeuri fără nicio problemă. Știm însă cu toții, și acest lucru e foarte clar, că aici discutăm despre faptul că la un moment dat va trebui să hrănim 9 miliarde de oameni. Va trebui așadar să producem mai mult. Eu cred că dacă e să abordăm problema de la originea sa, cred că e imposibil ca la nivel mondial să producem mai mult. Trebuie să facem față lucrurilor cu resursele pe care le avem la dispoziție și să gestionăm resursele mult mai bine. Așa se întâmplă și cu energia. Și cred că decisiv nu e faptul că trebuie să facem reproșuri consumatorilor care aruncă mult prea mult. Trebuie să uh, ne gândim la ce se întâmplă direct în lanțul de producție, fiindcă multe lucruri rămân pe câmp. Și există produse neconforme, de exemplu micii cartofiori care nu corespund standardelor și rămân neculeși. Deci de acolo doamnelor și domnilor, începe problema. Și al doilea pas uh, este în supermarketuri, ceea ce uh, rămâne pe rafturi din cauza faptului că nu corespunde criteriilor de calitate. Și acolo trebuie să intervenim. Pentru că acolo pierderile iarăși sunt foarte, foarte mari. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, problema este diferită. Acolo se pierd multe, se risipește mult din cauza faptului că uh, Uh, lanțurile, de, lanțurile alimentare nu sunt conforme, nu sunt conforme instalațiile de refrigerare și așa mai departe. Deci trebuie să intervenim și acolo, astfel încât să arătăm că trebuie să existe optimizare în interiorul sistemului direct, ca să nu se mai facă atâta risipă. Acestea sunt așadar punctele decisive. Potențial mare, uh, Uh, există, astfel încât pe viitor să putem să abordăm uh, lanțul alimentar într-o manieră mult mai eficientă și trebuie să conștientizăm ce se întâmplă cu uh, risipa. Trebuie să facem mai mult decât un apel la opinia publică, trebuie să venim cu măsuri concrete de implementare și sper să facem un pas decisiv în acest sens, să transpunem vorbele în fapte. Mulțumesc, mulțumesc Martin, urmează Brita Reimers și apoi Merritt McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Cu acest raport se abordează o problemă socială generală legată de bunăstarea în care trăim sau nu. E o problemă legată și de stabilitate politică în anumite țări, care, în care este preîntâmpinată bunăstarea și construirea de infrastructură logistică și așa mai departe. În, discutăm aici, de exemplu, despre țările în curs de dezvoltare, unde printr-o politică decentă și printr-o politică de stabilizare am putea să facem ca risipa din producție uh, și uh, de pe câmpuri să nu mai existe. Dar e foarte clar că trebuie să fie generată o discuție socială. Sigur că trebuie să facem apel la consumator, fiindcă dacă nu facem acest lucru, uh, pierdem șansa de a-l determina pe consumator să abordeze alimentele într-o manieră mult mai conștientă. Trebuie să vedem și ce pretenții avem, fiindcă dacă mereu consumăm doar partea bună a unui aliment sau mereu dacă consumăm uh, uh, numai uh, ceea ce considerăm că este extraordinar, e clar că nu e o atitudine potrivită. De ce să nu facem așa cum o făceam noi în uh, familia mea? Uh, dacă gătești azi și îți rămân uh, resturi pentru mâine, să le încălzești, au un gust foarte bun. Deci, e nevoie de o situație, de o discuție socială care trebuie inițiată mai întâi, fiindcă dacă uh, evităm să facem acest lucru, dacă ezităm, atunci e foarte clar că degeaba venim noi cu o reglementare care nu va fi mai apoi implementată. Cred că trebuie să facem apel la societate astfel încât să arătăm că, că gestionarea ca atare cu resurse, apă, sol, alimente și așa mai departe, este un lucru foarte important, nu doar pentru producători, nu doar pentru lucrători, ci și pentru domeniul comercial, precum și pentru consumatori, fiindcă acestora trebuie să li se explice că comportamentul lor este extrem de important. Și prin comportament mă refer aici la o sferă mult mai amplă, care implică inclusiv uh, domeniul educațional. Deci trebuie așadar să fie implicate toate comisiile de resort, fiindcă această problemă trebuie abordată la unison. Nu este o problemă pe care o putem uh, sol- soluționa noi, având un demers individual la nivel agricol. Mulțumesc! Mulțumesc, Myrid McKinnis și apoi domnul Sikierski. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Suntem cu toții în acord. Aceasta este o problemă înfiorătoare. Eu cred că aici uh, vorbim despre hrană risipită decât despre risipă de hrană. Fiindcă, iată, lanțul alimentar la un moment dat va fi supra-solicitat și trebuie să vedem cum reciclăm, cum reutilizăm uh, uh deșeurile din hrană. Când analizăm însă cealaltă problemă, hrana risipită, atunci analizezi ceea ce se întâmplă în lumea uh, curs de dezvoltare, unde se pierd, uh, se aruncă 6 kg și între 6 kg și 11 kg. Asta este în Africa, la sud de Sahara. E o cantitate mare, având în vedere că aceștia au atât de puțin. Și trebuie să vedem cum putem să oferim asistență, astfel încât să reducem uh, deșeurile de hrană în Africa subsahariană. Și analizând propria noastră cultură și ce se întâmplă în Uniunea Europeană, salut uh, remarcile doamnei Paulson. Eu uh, am crescut sub sloganul Dacă risipești, înseamnă că nu vrei. Și că dacă nu risipești, nu duci lipsă. Așadar, e important să avem o campanie de sensibilizare. Cred că acesta este primul pas în direcția cea bună am, a avea un an desemnat acestui subiect reprezintă un concept uh, salutar și am putea să începem negocierile. Mai e încă un argument. Discutăm despre sistemul nostru de calitate și ierarhizare. Avem impresia că consumatorii noștri fie vor, fie caută perfecțiunea. Și trebuie să ne punem o întrebare foarte serioasă. Dacă vrem să avem standarde mult mai flexibile, Uh, atunci uh, oferta de alimente va fi mult mai mare. Și trebuie să vedem cum se pune problema din punct de vedere economic, o problemă care nu este adresată în acest raport despre prețul alimentelor și valoarea acestora. Trebuie să vedem cum anume putem să îmbunătățim situația să avem mai puține deșeuri alimentare. Și se pune întrebarea, care sunt consecințele acestor demersuri în lanțul alimentar, consecințe pentru producători? Uh, dacă nu analizăm, dacă nu abordăm această problemă, atunci raportului lipsește profunzime. dar putem să soluționăm totul prin amendamente. Altfel, um, abordarea în sine este foarte bună, trebuie doar să vedem um, cum anume o vom transpune. Mulțumesc, urmează domnul Sikerski și apoi Albert Des. na Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, la plenară, am vorbit despre reducerea banilor destinați uh, alimentelor uh, gratuite uh, pentru populația cea mai săracă. Acești oameni sunt săraci fie din lipsă de venit, lipsă de loc de muncă și așa mai departe. Astăzi însă discutăm despre risipă, despre deșeuri rezultate din alimentele neconsumate. Discutăm despre deșeuri rezultate în urma consumului grupurilor mai înstărite. E nevoie de programe educaționale, sunt utile, aș spune că aceasta este o prioritate aici, dar trebuie să găsim totuși o soluție sistemică în acest context. Să zicem că avem un magazin sau o întreprindere care dorește să furnizeze alimente cu termen de valabilitate um, scăzut. Dacă trebuie să plătească costuri adiționale, TVA și așa mai departe, atunci e clar că aceste companii n-au niciun interes să aibă un asemenea demers, deci să furnizeze alimente care sunt pe punctul de a expira. Și atunci, clar că tentația este să arunci mâncarea. Putem găsi soluții financiare pentru a evita acest lucru. Și apoi se discută și despre standardele comerciale. Câteodată un uh, produs sănătos poate fi pus pe piață uh, doar uh, mulțumită ambalajului, mulțumită felului în care arată. Și apoi trebuie să găsim instrumente financiare potrivite aici. Am putea include măsuri uh, eficace, spre exemplu, sensibilizarea opiniei publice, care e o prioritate, după cum s-a mai spus. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează Albert Des și apoi domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc și eu, domnului raportor, pentru modul în care a prelucrat această temă atât de importantă. Nu vreau să repet ceea ce a fost exprimat deja. Pe parcursul vieții mele am două teze în legătură cu alimentele. Prin anii 50, împreună cu bunica mea, am uh, cules grâul pe câmp. Și am, am cules, de fapt, grâul ce a rămas în urmă, în urma recoltei. Pentru că se spunea că nu arunci alimente pur și simplu. E bine, astăzi oamenii au pierdut legătura cu alimentele. Alimentele sunt uh, extrem de importante pentru viața fiecăruia, dar problema este că avem o paletă atât de variată în uh, magazine încât nu ne mai dăm seama ce sunt alimentele de fapt. A doua teză ce m-a marcat uh, a avut loc în anii 90. Um, eram în Brazilia și eram într-un local frumos cu grădină la cină. Nici nu au apărut bine farfuriile pe masă, că în jurul gardului au apărut uh, o sumedenie de oameni tineri, de 15-16 ani, cu pungi de plastic în mână, rugându-ne ca ceea ce nu vom consuma să le dăm lor pentru a pune în pungile lor de plastic. Uh, proprietarul restaurantului mi-a interzis să fac acest lucru, dar eu nu am acceptat asta. Am spus că deci, eu decid ce fac cu mâncarea pe care o plătesc. Am uh, lăsat în farfurie suficient de mult încât uh, acei uh, oameni să poată mânca ceva la cină. Erau niște oameni atât de recunoscători că le-am dat resturile noastre și amintindu-mi acel episod, nu pot decât să mă uh, uluiesc când văd uh, cu câtă ușurință aruncăm uh, alimentele și cu câtă ușurință le tratăm ca și când ar fi nimic. Trebuie să încercăm să reducem distrugerea alimentelor pe cât posibil. Am calculat uh, ce se întâmplă în Germania. E vorba despre miliarde uh, de sume pierdute prin distrugerea de alimente. Mă gândesc că uh, se pierd cam 8 uh, miliarde de euro la 80 de milioane de locuitori. Uh, mă gândesc la fel că Germania plătește 7 miliarde net către Bruxelles și în aceeași țară se aruncă bani pur și simplu. Se aruncă practic contravaloarea banilor uh, trimiși la Bruxelles. Deci e clar că trebuie să analizăm puțin scara valorică, să vedem unde ne situăm. Pentru că distrugerea alimentelor trebuie să fie combătută. După cum am spus deja, Până în 2050, producția de alimente trebuie dublată și în astfel de vremuri trebuie să facem tot posibilul pentru ca distrugerea de alimente să fie combătută. Cu acest raport putem să aducem un mic aport uh, pentru a soluționa această problemă. Mulțumesc, Albert! Mai avem trei intervenienți, după care uh, trebuie să finalizăm la ora 12, că avem reuniunea coordonatorilor. Luis Capulasanto și apoi James Nicholson. associar Aș dori să subliniez uh, cât de importantă este această chestiune. Uh, cifrele legate de risipă sunt impresionante, însă pentru ca această discuție a noastră să poată să aibă eficacitate, cred că trebuie să avem o strategie în abordarea acestei probleme cu efecte practice și efectul practic pe care îl putem obține este sensibilizarea opiniei publice. Acest lucru se poate face numai prin campanii de popularizare, prin campanii educative. Aș propune, deci, și pot discuta cu raportorul acest lucru, un amendament pentru a include o campanie de popularizare pe această temă uh, pentru anul 2013, uh, care, cum s-a propus, uh, urmează să devină uh, anul împotriva risipei. Campanii care pot să includă și o campanie de sensibilizare în acest cadru financiar pentru ca tocmai această discuție să ducă la rezultate practice. Cred că e un lucru fundamental. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect foarte interesant și vorbim de asta de câtva timp. Sigur că nu reușim să reducem la zero risipa în nicio împrejurare, dar îmi amintesc că în anii 50 îmi amintesc cum tatăl meu mergea pe bicicletă Uh, de la, către o fermă de dincolo de frontieră uh, pentru a aduna uh, sfeclă de zahăr rămasă pe câmp. Era o vreme când oamenii apreciau într-adevăr hrana și sigur era, apreciam totdeauna lucrurile pe care nu le puteam avea tot timpul Acum oamenii sunt răsfățați de posibilitatea unei alegeri foarte vaste și își pot permite să cumpere uh, hrană care este probabil subevaluată uh, la un preț sub valoarea ei și cu siguranță uh, asta contează. Comisia poate face, cred, destul de mult și noi putem face destul de mult uh, mai cred și că atunci când mergem la supermarket, trebuie să avem un sentiment de vinovăție. E un lucru, e un lucru destul de important, pentru că eu mă duc sâmbătă la supermarketul local și pot să uh, Uh, iau lucruri gata expirate la preț redus pe care le uh, iau acasă, le gătesc și le mănânc. Multe lume nu uh, face asta, dar cred că este un lucru care poate reduce risipa de alimente. Să ne gândim la lucrurile de bază și nu neapărat la lucrurile din eșalonul superior oamenii pot face lucruri minunate și cred că viața ar deveni atunci mult mai frumoasă. E un timp potrivit pentru a face lucrurile și e cazul să ne confruntăm ideile în această privință. Mulțumesc, Jim. Marc Tarabella. Eh, mulțumesc. Eh, e un eh, raport foarte interesant și foarte util, cel prezentat de Salvatore Carona, pentru că astăzi mâncarea este mult mai puțin respectată respectată decât în trecut. Ea reprezintă o parte tot mai mică din bugetul familiei și uh, noi în Europa am cunoscut uh, războaie, generația celor care au cunoscut suferințele războiului și foamea care însoțea războiul, generația e pe cale de dispariție și odată cu ea se duce și respectul pentru hrană și eu mi-amintesc de bunicii mei uh, care îmi spuneau tot timpul, nu risipi uh, pâinea, chiar dacă s-a uscat, trebuie să o mâncăm. Uh, astăzi, fără îndoială, cum spune și Salvatore în raport, este o chestiune care ține de educația în societatea noastră. Ce nu facem uh, noi acasă, totdeauna transmitem ca sarcină școlii. Uh, Eh, sigur, tinerii sunt obligați acum să treacă mm, până la 16 ani prin eh, școală și la paragraful 9 se vorbește despre asta. Cred că un lucru care n-a fost evocat este și eh, răspunderea industriei agroalimentare, care are un rol important, mai ales dimensiunile ambalajelor. Multe ambalaje Ehm, sunt, ehm, implică că nu se va consuma tot și că se va strica după câteva zile, chiar dacă e păstrat în frigider și ehm, Eh, de multe ori se aruncă, chiar dacă mai sunt încă comestibile unele alimente, și insista și asupra politicii eh, de tratare a deșeurilor. Există o politică coercitivă în privința tratamentului și reciclării eh, deșeurilor, resturilor. Ne, să ne întrebăm dacă nu există o corelație între această politică coercitivă, deci poluatorul plătește, Uh, e vorba de um, uh, introducerea unor uh, lăzi de gunoi cu pus, cu chip, care să reducă risipa de alimente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Marc, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și, firește, și raportorului. Salvatore Caron vreau să amintesc și pentru că mm, face parte din contenciosul, să zicem așa, cu Comisia de Mediu, noi ne ocupăm aici de cum să evităm uh, risipa, nu cum să gestionăm această risipă și să gestionăm deșeurile de care se ocupă Comisia Ambientă. Uh, întreb pe reprezentantul Agri, dacă vrea să ne spună ceva într-un minut, după care dau din nou cuvântul domnului Carona ca să uh, tragă concluzie. Doriți să interveniți? Avem însă foarte puțin timp. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Uh, președinte, voi încerca să fiu foarte succint. Inițiativa mi se pare deosebit de oportună. E bine să facem o prioritate din lupta împotriva risipei. Uh, corespunde perfect inițiativei din strategia 2020 uh, vizibilitatea și amploarea pe care propuneți să le dăm sunt într-adevăr necesare pentru a mobiliza eficient diversitatea de, de Uh, actori care intervin în acest fenomen, uh, trecând prin uh, restaurante, colectivități și așa mai departe, este, tot, este necesar în același timp să favorizăm sinergia uh, tuturor factorilor care pot concura la reducerea risipei. Studiile preliminare cerute de comisie uh, menționate în textul raportului domnului Carona rămân un prim diagnostic privitor la importanța fenomenului și la cauzele care îl produc. E nevoie, deci, de inițiative și se trasează aici o primă evaluare a opțiunilor pe care le au puterile puterea publică în Europa să, pentru a înțelege și a supraveghea mai bine fenomenul. E nevoie să clarificăm unele ambiguități, mai ales legate de etichetare, care duc la clasarea ca deșeuri uh, a unor alimente care sunt încă apte de consum și, evident, sensibilizarea populației este foarte importantă pentru reducerea fenomenului. E adevărat, cum se spune în uh, raport că și pierderile din sectorul agricol contează, dar nu acolo uh, rezidă problema, uh, în orice caz nu în țările industrializate, ci mai curând în aval, uh, în avalul filierei agroalimentare. În ciuda limitelor lor, aceste studii preliminare ne, arată, ne arată magnitudinea fenomenului și uh, originile sale, de asemenea eforturile care ar trebui să implice o diversitate de actori și care țin de ansamblul politicilor uh, destinate să influențeze comportamentul uh, acestora. Deci, uh, inițiativa dumneavoastră are drept merit și acela de a de a deschide uh, o cale de noi inițiative. Mi-ați uh, cerut să fiu foarte succint, uh, n-am să fac o listă a inițiativelor aflate în curs care concură în direcția acestui obiectiv. Suntem, vă stăm la dispoziție a dumneavoastră comisiei și raportorului dacă doriți alte informații majoritatea acestor inițiative, și numai asta am să spun, uh, majoritatea acestor inițiative nu și-au originea uh, în uh, zona de responsabilitatea politicii agricole. Cu toate acestea, comisarul ne-a propus să Facem eforturi pentru diversificarea debușeurilor, mai ales pentru piețele locale, în cadrul programului de dezvoltare rurală, de organizarea producătorilor pe plan local, uh, ar trebui aceste lucruri să favorizeze reducerea risipei uh, pentru circuitele alimentare tradiționale. Menționez acest lucru pentru că e mai puțin cunoscut prin programul Fructe în școală, politica agricolă face deja acțiuni de sensibilizare în mediul școlar pentru a crea abitudini alimentare sănătoase din motive mai curând juridice decât Uh, politice uh, facem promovarea fructelor și legumelor, evaluarea după un uh, an de funcționare urmează să fie făcută. Mai menționez de asemenea parteneriatul european pentru inovație în domeniul agriculturii, care încearcă să stabilească legături, punți între cercetare și actorii de pe filiera agroalimentară, deci le o legătură cu uh, asociațiile de agricultori uh, pentru a limita risipa de uh, resurse. Iată câteva informații parțiale, preliminare. Am luat notă și vom continua să facem acest lucru pe parcursul lucrărilor dumneavoastră și îi vom alarma și pe colegii din alte servicii ale Comisiei Mm, privința unor piste care țin de domeniul lor de competențe. Această dezbatere care există deja în societatea noastră va profita de pe urma impulsului dat de raportul dumneavoastră. Vă mulțumim. Cer scuze tuturor, însă timpul uh, pe care l-a folosit domnul Zavinski ne-a uh, consumat din minutele pe care le avem. Domnul deputat Carona va uh, spune câteva concluzii vom reveni eh, pe această temă importantă. Vă eh, răpesc puțin timp, între altele, pentru că cred că a fost atins obiectivul principal și anume eh, acela de a atrage atenția asupra acestei teme, care prea multă vreme a fost subevaluată. Eu sunt cu adevărat satisfăcut de faptul că dezbaterea a fost atât de amplă și în sânul acestei comisii. Cred că obiectivul fundamental în această primă fază ar fi să facem lumină, să, să mm, atragem atenția asupra unei chestiuni, după cum uh, uh, atrăgeau atenția și câțiva colegi, Marc și atâția alții, este un element decisiv pentru a putea înfrunta o situație care, în mod inevitabil, uh, produce și va produce în continuare uh, dificultăți în gestionarea în anii următori a temei atât de importante a alimentației. Eu aștept uh, amendamente care să îmbogățească raportul, care să ne permită să ajungem la o propunere pe care să o putem uh, împărtăși cu toții, cât mai mulți, și să propunem statelor membre o strategie concretă pe această temă atât de importantă pentru a face din Europa, care împreună cu America de Nord în acest moment este o campionă al risipei, un subiect uh, care intervine uh, primul în acest domeniu în mod eficace. Mulțumim lui Salvatore Carona, o temă foarte importantă legată de siguranța alimentară. Trecem acum la ultimul punct, câteva minute, Brita Reimers uh, în legătură cu trialogul de la punctul 13. Da äh, äh, Mulțumesc. Foarte pe scurt, am o veste destul de bună. Pe 27 iulie am putut să ajungem la un acord în prima ședință a trialogului cu privire la modularea voluntară a plăților directe. A fost un mic amendament la articolul 6 alineatul 2 cu privire la procedura de examinare s-a trecut de la advisory procedure la examination procedure și eu cred că putem să susținem în plen acest uh, acord, ar putea să fie prima negociere de trilog care este rezolvată în prima lectură. Și poate că ar fi și un exemplu care ar putea să fie aplicat și uh, în alte cazuri. Mulțumesc! Foarte bine, dacă nu este obiecții, atunci vom urma indicațiile Bridei Reimers și vă informez că următoarea reuniune a comisiei noastre va fi pe 13, pe 30 august. Îi rog pe coordonator să rămână în sală pentru că vom trece imediat la reuniunea coordonatorilor. Și sigur, le urez tuturor celorlalți uh, vacanță plăcută, să ne revedem cu bine și vă rog să ieșiți rapid, avem foarte puține minute pentru că trebuie să încheiem la ce jumate.